Dunque ricordo che mm, le nostre sedute sono tutte in, uh, in web streaming, ne avevamo parlato anche questa mattina. Vă reamintesc, după cum am făcut-o și în această dimineață, că reuniunile noastre sunt transmise pe internet, în direct, pe site-ul Parlamentului European. Deci, haideți să reluăm cu un nou grup de discuții. Dimineața l-am ascultat pe domnul director general m-am servit de la Direcția Generală Home, m-am ascultat pe reprezentantul uh, Greco, domnul Wolfgang Rau, de asemenea, care ne-au uh, oferit uh, informații clare în legătură cu necesitatea transparenței luptei împotriva corupției. Am văzut ce necesar este ca statele membre să fie conștiente de necesitatea fundamentală de a fi active în lupta împotriva corupției. Acum uh, venim la al treilea grup de discuții cu titlul Experiențe naționale în materie de anchete și prevenire pentru o combatere eficientă a corupției. Vom asculta primul pe domnul Fleming Denker, reprezentant al Danemarcei, Uh, în organizația Greco, grupul statelor împotriva corupției. Îl invit să ia loc aici la tribună. Domnia sa ne va vorbi despre experiența sa în materie de anchete și apoi uh, vom asculta pe François Badi, reprezentant al Ministerului uh, de Justiție din Franța, care ne va vorbi, sigur, despre experiența din Franța în același domeniu. Vă rog, veniți aici la tribuna alături de mine, domnilor. Wait păi, 15 minutes. Allora, il dibattito, come al solito, 15 minuti per... Eh, Ca de obicei, 15 minute pentru fiecare vorbitor, iar mai apoi eh, rundă de întrebări și răspunsuri. Și încep prin a da cuvântul domnului Denker pentru a ne face prezentarea. Vă rog. Thank you very much for inviting me uh, to... Mulțumim uh, pentru că m-ați invitat la această reuniune foarte importantă. După cum puteți vedea am o prezentare cu diapozitive. Prezentarea se numește În afara or- oricărei îndoieli uh, rezonabile. Însă, voi face o mică prezentare introductivă. Mă voi prezenta. Am fost uh, procuror uh, în birou pentru infracțiuni economice din Copenhaga timp de aproape 30 de ani. Eh, am investigat, am anchetat infracțiuni cu caracter economic în Danemarca. Din 95 eh, am fost eh, implicat în combaterea corupției în OCDE, Consiliul Europei, am fost șef de delegație la Greco și la ONU, de asemenea, am fost activ în lupta împotriva corupției. Apoi am fost expert din partea de remarcei pentru aceste organizații. În luna iunie acestui an uh, am uh, părăsit uh, funcțiile publice și acum mă ocup de consultanță pentru Consiliul Europei. Și în cursul zilei de azi nu reprezint statul danez, însă consider că pot să vă furnizez informații în legătură cu modul danez de a lupta împotriva corupției și poate mă pot exprima chiar mai liber, pentru că nu mai sunt în slujba statului danez. Uh, vă ofer uh, câteva informații în legătură cu sistemul de poliție și al parchetului danez. După cum puteți vedea, uh, prezentarea mea, cum spuneam, se numește Dincolo de orice dubiu. Și este exact scopul fiecarei anchete să se obțină informații care să poată dovedi, în afară oricărui dubiu, faptul că, în primul rând, s-a comis o infracțiune și în, a, ă, și în al doilea rând că persoana pusă sub acuzare este și vinovată. Și pentru a putea face așa ceva, noi trebuie să dispunem de uh, organizarea corespunzătoare, de procedura corespunzătoare și să avem și reguli suficiente care să incrimineze faptele și să avem și reguli de procedură ca să ne ajute să obținem informațiile necesare. Danemarca, pentru moment, e divizată în 12 districte de poliție eh, care se ocupă și de eh, anchete. Și în majoritatea eh, cazurilor, procurorii sunt cei care decid de mersul procedural al anchetei. și e vorba de unul din cei șase procurori care în același timp supraveghează modul în care uh, comisarii de poliție desfășoară anchetele. În plus, uh, procurorii decid dacă deciziile făcute de uh, deciziile instanțelor trebuie să fie atacate cu apel. și uh, șeful procurorilor este procurorul general al Danemarcei, care ia cuvântul sau poate apărea în fața Curții Supreme din Danemarca. În 1993, Ministerul Danez al Justiției a ființat un birou național al uh, un, un parchet național pentru crime financiare și uh, infracțiuni economice cu scopul de a uh, ancheta cazurile foarte grave de corupție la nivel de funcționari publici. Uh, și s-a ocupat acest uh, birou de cele mai uh, grave cazuri de infracțiuni economice, cum ar fi spălarea de bani, deturnarea de bani, evaziune fiscală, corupție și abuz de informații interne. Abuz în funcție. Bun. Și uh, ia în considerare în acțiunea sa, în activitatea sa de următorii factori. Complexitatea, legătura cu crimă organizată, sau gravitatea cazului. Astăzi acest birou e condus de uh, procurorul public pentru infracțiuni economice grave și este compus din uh, cinci procurori uh, și anchetatorii și staful necesar. Lucru foarte important, procurorii și polițiștii conlucrează îndeaproape, în plus, și magistrații intervin de la caz la caz pentru a asista pe uh, uh, magistrați și pe polițiști. În plus, În plus, acest uh, birou se ocupă de cazurile grave de corupție. Cazurile mai simple de corupție sunt rezolvate conform procedurii obișnuite. Deci, poliția și comisariatul prin înființarea acestui birou al Procurorului pentru, crim, pentru infracțiuni economice grave, eh, de asemenea, s-a înființat o cooperare eh, corespunzătoare între poliție și procurori. Pentru că în aceste cazuri de uh, infracțiuni economice este vorba și de drept civil, și de drept penal, și de drept procedural penal, procesual penal, mă scuzați. Acum mă voi referi puțin la corupția în Danemarca. Bun, nu pot vorbi foarte mult despre asta, pentru că din nefericire sau mai degrabă din fericire uh, să foarte puțin. După cum am spus, corupția nu este o problemă majoră în Danemarca. Din acest motiv, Danemarca nu are o, nicio o unitate specială pentru anchetă și nu, nici nu are programe speciale anticorupție. Cazuri de corupție, cazurile de corupție sunt anchetate exact de acest birou al procurorului pentru infracțiuni economice uh, grave uh, care prezintă aceeași structură cu cazurile de corupție. Ceea ce înseamnă că trebuie utilizate aceleași tehnici de anchetă și în multe cazuri procurorii trebuie să fie familiarizați cu obținerea de informații externe. De aceea este foarte important să există un plan uh, Uh, pentru conducerea astfel de anchete și trebuie să ai și personalul necesar și competent pentru a conduce asemenea anchete. După cum am spus deja, în Danemarca există acest birou al procurorului uh, pentru infracțiuni economice grave care are și uh, personal polițienesc specializat și procurori specializați. Există trei faze în astfel de anchete în faza inițială în care uh, autoritățile polițienești și magistrații cooperează. Bun, încerc să vă spun acum ce fac uh, anchetatorii. Deci poliția și ce, fac, uh, ce face procuratura. Pe de-o parte, poliția primesc sau... Deci sunt sesizați sau se autosesizează în astfel de cazuri. Și cât despre procurori, în această fază inițială, trebuie să ia hotărârea în legătură cu pornirea anchetei, cu temeiul juridic și uh, orice fel de chestiuni juridice. Dacă e cazul sau nu e cazul să se ceapă urmărirea penală. Apoi, pe partea poliției, trebuie să se ia hotărârea dacă să se utilizeze tehnici speciale de anchetă. De exemplu, uh, înregistrări telefonice, interceptări telefonice, dacă e cazul să uh, colectezi alt tip de informații deja din faza inițială. Iar apoi, dacă așa este cazul, dacă, sau dacă este cazul, atunci se încearcă să se întocmească un orar, un calendar pentru această anchetă. Uh, se întocmesc uh, tabele, iar procurorii uh, sigur se ocupă de partea penală a punerii sub acuzare. Apoi trebuie luate măsuri procedurale, penale, percheziții, arestări. Și când se demarează o astfel de anchetă, cel mai bine e ca făptașul să fie arestat, pentru că astfel nu poate interveni și afecta ancheta. Iar procurorii eh, trebuie să dispună de mandat în acest sens. Bine, sigur, procurorii se gândesc la prezentarea cazului în instanță. Și cât despre formarea polițiștilor și a procurorilor și despre colectarea datelor și uh, anchetarea suplimentară uh, și interogarea victimelor, toate acestea sunt aspecte care trebuie luate în considerare. pot lua măsuri uh, procedurale uh, suplimentare în care să fie implicați polițiștii și procurorii și trebuie examinat uh, dosarul și trebuie găsit punctul central al anchetei și dacă va avea cazul și ramificații externe. Atunci, sigur, trebuie făcute comisii rogatorii în Europa, te poți adresa Eurojust, de acolo poți obține ajutor Uh, pentru astfel de solicitări de comisii rogatorii și apoi mai sunt și anchetele comune, uh, mă scuzați, uh, echipele comune de anchetă. E foarte important că există această posibilitate atunci când cazurile au conexiuni externe. Apoi echipele de anchetă sunt uh, întocmite din uh, polițiști și procurori Și e foarte important că poți facilita uh, activitatea procuraturii și a instanței dacă se întocmește un raport din partea unor magistrați ai Curții de Conturi. Astfel, instanța poate înțelege mai ușor uh, ce s-a întâmplat exact. Iar uh, avocații apărării Uh, vor întâmpina dificultăți uh, în a combate argumentele uh, procuratorii, procuratorilor, pentru că totul se face conform legii și totul se face în mod obiectiv. Bun, sigur că trebuie interogat acuzatul și e foarte important dacă, de exemplu, există un caz cu 200 de cazuri de corupție, de ce te ocupi doar de 45? Pentru că altfel va dura prea mult. Dosarul va trena în justiție. Bun, sigur, poi se face ancheta, se pune făptașul sub acuzare, se duc discuții cu poliția, dacă este cazul unei anchete suplimentare. Se face prezentarea cazului în instanță, pentru ca sigur, instanța să poată dispune de toate informațiile încă din prima zi, eh, de la prima înfățișare. Bun, apoi se desfășoară audierile, înfățișările. La, în toate fazele acestei proceduri trebuie ca totul să se desfășoare conform legii trebuie să se pregătească probele pentru instanță și întreaga prezentare a cazului trebuie să se desfășoare conform unui plan. Apoi în instanță și uh, în instanță este foarte importantă, uh, este foarte importantă faza în fața instanței, pentru că dacă cineva crede că cazul s-a încheiat uh, odată cu ajungerea cazului în instanță, nu este așa. E foarte importantă faza desfășurată în fața instanței. Pentru că avocații apărării întotdeauna găsesc uh, chichițe, ca să spun așa, în încercarea de a mm, induce instanța în eroare. Și există cazuri în care e foarte clar ceea ce s-a întâmplat dincolo de orice îndoială și ne formăm o convingere și trebuie să aducem toate informațiile de care dispunem la uh, cunoștința uh, instanței. Și pot exemplifica, am avut un caz de care m-am ocupat, un caz în care a fost implicat UNICEF, uh, organizația UNICEF, uh, era vorba de un uh, cetățean norvegian uh, condamnat în Norvegia pentru daia de mită în 2001 a fost condamnat la închisoare pentru, de fapt pentru luare de mită de aproximativ o jumătate de milion de coroane deci aproximativ 730.000 de euro. El a primit mită din partea mai multor companii cu care uh, a încheiat contracte, mm, numele UNICEF Uh, UNICEF, care era sediul la Copenhaga. Bun, făptașul a primit 2 ani de închisoare, dar într-o altă țară nordică uh, s-a întâmplat că făptașii până la urmă nu au primit pedepsă cu închisoarea. În primul rând, uh, UNICEF avea sediul în Copenhaga Însă a fost vorba acolo de o făptaș care era funcționar ONU și se bucura de imunitate și a trebuit să îi fie ridicată imunitatea. Iar în Danemarca uh, se poate efectua ancheta și se poate face confiscarea uh, averilor chiar fără a fi ridicată imunitatea învinuitului. nu se poate pune pe oprire peste toate, pe toate bunurile uh, învinuitului, dar se poate face activitatea de cercetare penală și e foarte important că există acest instrument, pentru că în alte țări nu există uh, aceeași instituție. Nu, în alte țări nu se poate face ancheta înainte de a se ridica imunitatea învinuitului. Și cred că e foarte important să se poată face acest lucru. Deci, se, un, se poate face con, confiscarea și în acest caz cu UNICEF am găsit niște conturi în bancă în Danemarca și le-am uh, analizat. Am văzut că există tranzacții care indicau uh, că uh, făptașul avea conturi în străinătate uh, și noi uh, am obținut informații în legătură cu aceste conturi din străinătate și acolo am găsit tranzacții care conduceau la alt cont în bancă. Bun, n-am reușit să obținem toate informațiile uh, pentru că a fost nevoie de foarte mult timp, pentru că erau foarte multe conturi în bancă care trebuit analizate. Oricum, uh, învinuitul a fost arestat însă apoi a fost eliberat. Și după ce a fost eliberat, noi am obținut informații în Elveția că el avea și acolo un cont în care intraseră foarte mulți bani Însă, ce a făcut uh, învinuitul imediat după ce a fost eliberat? Păi s-a dus în uh, Elveția și a scos toți banii din contul respectiv și când mai apoi l-am întrebat că unde sunt acei bani, el a spus că s-a dus în Monaco, s-a jucat la casino și a, uh, a jucat la casino și a pierdut tot. Sigur că mințea, dar banii n-au mai putut fi găsiți, din păcate. Dar bun, am în această anchetă problema era că cetățeanul era norvegian, dar locuia în uh, Danemarca, dar apoi, după ce s-a, după ce s-a început ancheta, el s-a întors în Norvegia. Uh, și a mai fost un făptaș norvegian care locuia în Suedia. Uh, noi am fost implicați pentru că activitățile sale ilegale s-au desfășurat în Danemarca. Așadar, am colaborat cu autoritățile din Norvegia și Suedia, am făcut o echipă comună de anchetă și ne-a ajutat foarte mult faptul că ne, uh, am cooperat uh, cu norvegienii și uh, suedezii și am putut uh, să... Uh, ancheta s-a putut bucura de succes. Și să mai putea și întrebarea pe cine să punem sub acuzare, pentru că problema a fost că aceste persoane nu lucreau în Danemarca, nu domiciliau în Danemarca. Deci am făcut un acord cu Norvegia și Suedia și am uh, împărțit cazul, l-am disjuns, deci cazul a fost uh, um, a ajuns în fața instanței în Norvegia cu un polițist danez care a participat la proces și uh, procurorul era din Norvegia. Bun, acum, uh, în încheiere, aș spune că, în multe cazuri, atunci când uh, se raportează o, sau, că, sau când poliția este sesizată că s-a comis o infracțiune, uh, de multe ori, dacă e vorba de un funcționar public, angajator, angajatorul său înștiințează că uh, este anchetat de poliție și cred că e o idee foarte proastă. Pentru că după ce el este înștiințat, încearcă să distrugă toate probele și să scape de acuzare. Deci, într-un asemenea caz, uh, e foarte greu să mai uh, obții probele. Vă mulțumesc pentru atenție! rappresentante del ministro della giustizia francese che come dicevo prima ci... Mulțumesc reprezentantul uh, jurisdicțiilor franceze. Ne va vorbi acum despre experiența franceză cu privire la prevenire și corupție. Aveți 15 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să iau cuvântul în fața Parlamentului European pentru ca să vă pot explica ce facem în Franța în momentul de față pentru prevenirea corupției. După cum știți, și așa cum o demonstrează și activitățile noastre, lupta împotriva corupției este o chestiune globală care ține și de urmărirea și sancțiunile pentru aceste... Am, scuzați-mă, am greșit microfonul, spune vorbitorul. Să reîncep? Nu, nu, nu, e bine. Așadar, după cum spuneam, lupta și uh, urmărirea infracțiunilor legate de corupție, așa numitele uh, atacuri la adresa dreptului și um, intervențiile serviciilor de poliție, serviciile de justiție eficiente, specializate, care nu trebuie să fie corupte, care trebuie să fie bine informate și um, apoi instrumentele tehnice în ceea ce privește cooperarea internațională pentru aceste uh, pentru combaterea acestor infracțiuni. Este extrem de important să avem magistrați și polițiști bine formați, să avem o rețea de funcționare foarte eficientă, ceea ce nu este totdeauna posibil, nu totdeauna ușor, dar reușim să obținem acest rezultat. Prevenirea însă este un subiect mai complicat, pentru că este un subiect mult mai difuz, e mult mai dificil să îți dai seama ce este prevenirea, fie că e vorba de delinvența juvenilă sau uh, violențele domestice, toate aceste variante. Pentru corupție există aceleași probleme și este foarte dificil să obținem rezultate și să stabilim care este politica cea mai eficientă. În Franța, sau mai degrabă Franța, a optat pentru o separare între organele de uh, urmărire și organele de investigare. Organele de de investigație sunt uh, similare cu cele din Danemarca, dar uh, organele uh, de anchetă sunt, bineînțeles, separate. Avem un serviciu de poliție special și specializat pe teme anticorupție. Este vorba de un serviciu național care se regăsește, este are sediul la Paris, dar care lucrează pe tot teritoriul uh, Franței și care este compus dintr-o echipă foarte mică, 24 de polițiști împreună cu funcționari din partea Ministerului uh, de Interne și Vame. Însă numai aceștia specializați pot să se ocupe de corupție și problemele acestea. Apoi, uh, Franța are din 1993, deci aproape 20 de ani, deci cu mult înainte de negocierea tuturor convențiilor împotriva corupției, cea a Consiliului Europei în 99 sau OCDE-ului sau uh, Convenția din, uh, deja deci aceasta din 97 și a ONU din 2003. Deci cu mult înainte de această re, lansarea subiectului corupției la nivel internațional, Franța a creat o autoritate anticorupție specializată în prevenire, Serviciul Central de Prevenire al Corupției. Acesta n-a fost creat uh, din întâmplare, ca toate autoritățile anticorupție, ci după un scandal, de obicei, după un scandal politic, o afacere, ca să spun așa, politico-financiară. În Franța, la sfârșitul anilor 80-90, uh, Scandalele acestea erau legate de finanțarea partidelor politice care nu erau reglementate pe atunci și care au dat curs unor uh, scandaluri în domeniul uh, acesta întreprinderi mari care încercau să ia contracte pe piața publică sau alte probleme care uh, au fost sancționate din cauza legăturilor cu partidele politice, falsificarea bilanțelor, bilanțurilor și uh, finanțarea partidelor politice, mai ales legate de Partidul Socialist care se afla la putere în acel moment. Aceasta a dat uh, loc în martie 93 uh, la pierderea alegerilor legislative de către socialiști în alegeri prezidențiale, prezidențiale și legislative s-a schimbat așadar majoritatea. Aceste scandaluri de corupție au avut totuși un Um, influență puternică și s-a creat de aceea acest serviciu central de prevenire a corupției pe care îl uh, gestionez eu de 2 ani. E vorba de o structură interministerială autonomă care se află pe lângă Ministerul Justiției. Este așadar Uh, un uh, oficiu care se află pe lângă Ministrul Justiției și nu pe lângă prim-ministru, de exemplu, pentru că s-a considerat că Ministrul Justiției este uh, cel mai competent pentru a putea urmări o, o afacere, un caz penal. După cum știți, procurorul, judecătorii sunt cei care se ocupă la fel de mult de prevenire ca, cât și de represiune. Procurorii având competențe în domeniul prevenirii violențelor urbane sau delincvenței juvenile, și de aceea acest serviciu a fost considerat mai oportun în cadrul Ministerului Justiției, pentru că așa ar putea avea și o vizibilitate mai mare și să colaboreze în același timp cu toate oficiile primului ministru. El este dirijat și condus de către un, mari, un, către un magistrat uh, judiciar, deci eu am fost detașat din partea Curții de Casație din Franța, uh, Curții Supreme, și am fost delegat, așa mandatat să lucrez pe lângă Ministerul Justiției. Iar serviciul nostru este format din magistrați, judiciari, administrativi, financiari și diferiți funcționari public din ministere. Deci e numai vorba de o funcționari publici, de polițiști, jandarmi, Ministerul Educației Naționale, uh, infracțiuni, uh, impozite și așa mai departe. Toți acești membri sunt detașați timp de patru ani în cadrul acestui serviciu și nu pot să își uh, încheie funcția înainte să expire acest mandat, la fel valabil și pentru mine, însă sunt total independenți. În 1993, momentul în care a fost uh, dată această lege, mandatul acestei uh, serviciu anticorupție era dublu. Pe de o parte, avea o misiune de detectare a corupției și a inventarului corupției în fiecare an în Franța. Deci centralizarea tuturor informațiilor care erau necesare pentru a detecta care este starea corupției în Franța. Fie că e vorba de statistici judiciare, financiare și așa mai departe, statistici uh, din partea diferitelor administrații despre anchetele interne, anchete disciplinare și corpurile de inspecție care iar apoi și sursele universitare, surse ONG-uri, Transparency International și altele. Toate aceste informații au fost centralizate într-un raport anual care a fost întocmit de acest serviciu și care încearcă să facă un inventar al corupției în Franța. Aceasta nu numai cu un scop universitar de cercetare, ci cu un scop dublu pe de o parte, prin lege, serviciul poate să propună în raportul său uh, al cărui ultim exemplar l-am aici uitat pe 2011. Vreau să vă dau dumneavoastră această carte, domnule președinte. Deci raportul anual adresat uh, premierului și ministrului justiției, care este apoi publicat de către o tipografie franceză și este disponibil și pe internet Și acest serviciu poate face propuneri guvernului pentru ca să îmbunătățească lupta împotriva corupției în Franța. De exemplu, în raportul din 2011, care a fost publicat în iulie 2011, 12, îmi cer scuze pentru anul trecut, am făcut un studiu asupra așa numiților whistleblowers, cei care dau alerta despre un caz de corupție, atât în sectorul public uh, cât și în celelalte și am uh, folosit articolul 40.2 din codul de procedură penală în care se spune că orice agent public care abuzează de funcția sa, care care descoperă un caz de corupție sau care descoperă o sus- care are o suspiciune, are dreptul să uh, sesizeze instanțele competente. În sine acesta este în regulă, dar uh, această procedură este limitată pe de-o parte pentru că nu există, există și sancțiuni în cazul unei infracțiuni de corupție. Nu există sancțiuni, îmi cer scuze, din păcate, în legislație, dar agenții publici care au denunțat o problemă de corupție în administrație nu poate fi supus uh, la represalii și poate să fie subiectul unor presiuni. Deci nu există prea multe garanții pentru acești uh, aceste persoane care dau alertele în legătură cu suspiciunea de corupție. Orice, de exemplu, există posibilitatea pentru orice funcționar uh, să de exemplu, să depună plângere împotriva unor notări de, cu care nu este de acord și să după aceea să-l denunțe pe superiorul său pentru suspiciune de corupție, din răzbunare. Deci nu există nicio protecție, de fapt, nu există o legislație, deci e nevoie de o infracțiune de non denunțare, trebuie să existe o astfel de infracțiune, noi am propus să se creeze infracțiunea de non-denunțare a corupției, deci cineva care nu semnalează, deși detectează o afacere de corupție, ar, și uh, ca acest lucru să fie pedepsit uh, prin dreptul penal. Și este nevoie însă în același timp și de o protecție acestui agent public care a denunțat uh, posibilă, posibil caz de corupție. Asta este, acesta este una din propunerile pe care le-am făcut-o noi, am făcut-o noi în, în raport, în studiu. Cazurile de corupție pe care le identificăm uh, prin această metodă au și alt scop, pentru că suntem un serviciu anticorupție, și anume să analizăm motivația pentru care s-a comis acea infracțiune, adică mecanisme de control care n-au funcționat pentru ca să se ajungă la acel caz și care au permis, deci, să se înfăptuiască această infracțiune. Rolul nostru de prevenire este, deci, atunci când urmărești o chestiune penală, un caz, eu am fost procuror mult timp și știu că este nevoie de analiza calificării faptelor penale, a motivației uh, mobilului autorului și uh, apoi, uh, după ce știm toate acestea, se încheie dosarul. Încercăm să facem și noi aceeași analiză în cadrul comisiei acesteia pentru a vedea ce ar fi trebuit făcut ca să nu se mai întâmple o astfel de uh, infracțiune. Un exemplu prea, mai simplu, că nu prea am timp de exemple complicate. Acum un an, poliția a interpelat uh, pe străzile din Lille un individ care tocmai vrea să comită o infracțiune minoră, cred că vrea să fure dintr-o mașină de pe stradă. Era o persoană care era străină, nu vorbea niciun pic de franceză și care a scos o carte de identitate franceză în fața poliției, în stare bună, cu poza sa, care era cu adevărat o carte de identitate. Deci eu zis, da, se pare că această persoană este franceză. Dar părea destul de ciudat și atunci au lansat o, o investigație și se pare că a existat undeva, într-una din primăriile din nordul Franței, un agent de poliție care, contra banilor, contra unei sume de bani, făcea certificate false de naționalitate, cărți de identitate false și care permiteau să, acestor persoane să se identifice ca și cum ar fi fost francezi. Bineînțeles că persoana a fost condamnată la închisoare și cazul s-a închis, iar noi a trebuit apoi să ne uităm de ce această comisie pentru infracțiuni de ce această comisie ar fi a putut să, deliv, să ofere aceste cărți de identitate? De ce se emiteau? Deci am făcut o analiză pentru a vedea de ce s-a întâmplat acest lucru. Această analiză ne permite să îmbunătățim uh, prevenirea și uh, să detectăm uh, cazurile de corupție, să vedem la ce nivel s-au întâmplat, care este semnalul de alertă care ar fi trebuit să fie tras de alarmă și unde nu am acționat bine. Deci încercăm să lucrăm mai bine pentru a preveni aceste cazuri mai repede. Apoi încercăm să răspundem și la cereri de aviz care vin din partea diferitor instanțe juridice sau din partea ministerelor sau din partea colectivităților teritoriale, a primarilor, a departamentelor și autorităților locale, președinți de întreprinderi, în domeniul prevenirii, deci suntem sesizați pentru a evalua o situație dacă sau nu este de risc, dacă Există, de exemplu, un conflict de interese din partea unei societăți dacă intră în relație cu o autoritate publică, dacă Așadar, noi trebuie să dăm un aviz tehnic despre aceste dosare și trebuie să începem. Vie écrit est envoyé au procureur ou au juge. Acest aviz este trimis procurorului și apoi uh, încredințat celor care se ocupă de dosarul procedurii și apoi toate părțile implicate în procedură pot analiza dosarul, inclusiv avocații, părțile civile și așa mai departe. Iată, deci, principalele sarcini ale acestui serviciu, care de când a fost creat și-a diversificat sfera de activitate, termin imediat, realizând misiuni de informare în sectorul public și în sectorul privat. Cred că aceste campanii de informare în sectorul public sunt adresate uh, școlilor, de funcționari școlilor, de gardieni de închisoare, școlilor de magistrați și așa mai departe. Bineînțeles, tonul fiind diferit uh, atunci când destinatarul este un gardian și atunci când este un judecător. În sectorul privat, în întreprinderi, sensibilizare, în întreprinderile mari și mici, pentru că întreprinderile de dimensiuni intermediare sunt mult mai vulnerabile la corupție decât întreprinderile mici, în mod evident. Așadar, avem astfel de formări și, dacă îmi permiteți, v-am menționat la început toate convențiile internaționale negociate de la finele anilor 90. Serviciul meu, colegii mei, consilierii mei participă la diferite grupuri de lucru, la grupul de lucru al OCDE, la grupul de lucru din cadrul Greco, secretarul general Greco a fost aici azi dimineață, uh, la ONU, la G20, care are și el un grup de lucru anticorupție creat în 2010 și, bineînțeles, la uh, orice altă instanță specializată. De exemplu, în Uniunea Europeană, SCPC este membru al rețelei EPAC, al rețelei Eurojust și așa mai departe. Iată, deci, situația actuală a serviciului nostru. Sigur că ea nu este ideală, pentru că este nevoie de voință politică pentru ca prevenirea să se amelioreze, însă avem toate bazele necesare. Eu uh, mă lupt din răsputeri pe lângă guvern, pe lângă președinte, pentru că știți că e nevoie de voință politică uh, pentru a combate corupția. Dumneavoastră sunteți cel mai bun exemplu. Și deci trebuie să utilizăm toate mijloacele cele mai adecvate ca să uh, implementăm lupta împotriva corupției și de aceea vă mulțumesc încă o dată pentru că vă ocupați de acest subiect. Grație, monsieur. Mulțumesc. Iar acum uh, deschidem dezbaterea și dau cuvântul coordonatorilor. În primul rând, doamna Fayon are cuvântul. Hvala lepa predsedujoča in uh, hvala lepa seveda. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mulțumesc ambilor uh, invitați pentru aceste prezentări foarte interesante. Ați prezentat uh, combaterea corupției, de care vă ocupați cu succes. Eu vin din Slovenia și am mai multe întrebări. În Slovenia se vorbește foarte mult despre diferite activități infracționale. În presă se prezintă foarte multe cazuri de corupție. Însă, ați spus-o și dumneavoastră la început, adevărul este că se întâmplă destul de rar și mai ales destul de rar în țara mea ca cei acuzați să fie și condamnați. Se întâmplă, deci, ca dosarele să nu fie duse la bun sfârșit. Am mai multe întrebări. Se fac, există anumite estimări. Câți bani sunt cheltuiți pentru a combate corupția la nivel național? Uh, am înțeles că între 2 și 4% din PIB. Sigur că corupția este motivul pentru care încrederea în instituțiile statului este în scădere. Se creează foarte multe unități speciale pentru a combate corupția, însă eu aș vrea să știu atunci când sunt numite persoane, numiți funcționari în aceste comisii specializate, este vorba oare de persoane asupra cărora se fac presiuni? Este posibil ca aceste persoane să-și desfășoare activitatea în mod independent? Mi s-a mai spus și că persoanele care denunță cazuri de corupție, acești whistleblowers, de multe ori dau înapoi pentru că uh, le e frică. E posibil să fie protejați aceștia, e posibil să fie protejați și martorii, uh, atunci când dau loc anchete, pentru că sigur că nu ne dorim să dea înapoi și să dispară. Un uh, aspect deosebit de problematic în țara mea și în regiunea mea este corupția sistemică, corupția pe scară largă, corup nu corupția pe scară mică, pentru că corupția la scară mică a fost eradicată, însă corupția sistemică este o mare problemă uh, sunt situații în care întreaga societate funcționează pe bază de corupție. Eh, recent, comisarul anticorupție din Ljubljana a spus că țara noastră este guvernată de fapt de sistemul bancar. 35% din țara noastră e guvernată de sistemul bancar. El nu voia să spună că majoritatea băncilor sunt corupte, nu asta a spus textual, însă cam aceasta este uh, ce se întâmplă. Foarte multe persoane sunt implicate în corupție în domeniul bancar. Știți că avem o criză bancară internațională. Cum putem combate? Cum putem să combatem corupția sistemică la nivel mondial? Pentru că este o mare problemă, mai ales este o problemă atunci când statul conduce mai multe mm, întreprinderi naționale sau bănci și cine controlează băncile controlează capitalul. Nu știu cum e situația în Franța și în Danemarca. Acum vă rog să-mi spuneți mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Fayon, domnul Newton, da. Uh, Vreau să mulțumesc ambilor uh, procurori pentru prezentările foarte interesante și foarte diferite, ceea ce pe noi ne ajută foarte mult. Vreau să vă întreb pe amândoi ce se întâmplă cu așa numitele JIT Joint Investigations Team, echipe de anchetă mixte. Ați spus că uh, se produc infracțiuni transfrontaliere. Noi credem că din ce în ce mai multe. V-aș ruga să ne spuneți ce experiență aveți cu aceste JIT, uh, GIT, aceste echipe mixte de anchetă. Funcționează? Cum sunt finanțate? Puteți să renunțați la cei mai buni uh, angajați ca să-i trimiteți într-o astfel de echipă într-un alt stat membru atunci când ați avea poate nevoie de ei la centru? Cine le controlează? Cum funcționează? Și cum pot fi ameliorate? Asta este uh, întrebarea mea. Ce experiențe aveți? E un sistem similar cu FBI-ul sau ar fi bine să avem așa ceva, să avem mai multă colaborare între polițiile naționale? Vă rog să-mi spuneți experiența dumneavoastră. La parola adesso all'onorevole Gabriel. Doamna Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea și eu niște întrebări pentru cei doi uh, vorbitori. Domnul Denker, mai întâi, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, care a fost foarte detaliată, dar care și descria un proces uh, foarte rutinat care stă la baza unei cooperări între două instituții care urmăresc uh, anchetele. Ce vreau eu să vă întreb, există obstacole în calea acestei coordonări și ce măsuri concrete au fost luate ca să permită o coordonare eficientă și permanentă? Ați mai pus uh, o întrebare care este centrală din punctul meu de vedere. Ați vorbit despre necesitatea de a crea un plan de acțiune și de asemenea de a avea personal adecvat – acest personal adecvat mă interesează. Cum anume um, se uh, asigură pregătirea acestui personal? Domnule Badie, vreau și dumneavoastră să vă mulțumesc. Eu vin din Bulgaria și știți că și în Bulgaria avem un centru uh, pentru prevenirea corupției din noiembrie 2009 este vorba de o structură ce dovedește o puternică voință politică. Aveți dreptate când numiți acest factor ca fiind unul foarte important. Și aș avea două întrebări pentru dumneavoastră. În primul rând, cum se asigură coordonarea între diferitele niveluri ale instituțiilor, locale, regionale și naționale și care este metodologia de lucru pentru a obține informațiile? Și mai ales, la final, pentru a obține probe viabile. Cea de-a doua întrebare, mult mai interesantă pentru mine ca parlamentar, ați spus că în raportul anual făcut primului ministru se menționează propuneri de reforme guvernamentale. Vreau să știu care este continuarea. Guvernul chiar trece la punerea în practică acestor propuneri de reformă? Și care este rolul acestei autorități centrale, dat fiindcă ea are și experiența și viziunea cea mai clară pentru implementarea cea mai eficientă? Mulțumesc! Grazie per la GUE, l'onorevole Sondergaard. Mulțumesc, domnul Sondergaard, pentru GUE. Tak, eh, tak for oplæggene. Mulțumesc. Mulțumesc pentru aceste prezentări. O primă întrebare pentru ambii vorbitori. Acești whistleblowers, cei care dau alarma, au jucat până acum un rol important în uh, demararea anchetelor de corupție. Se întâmplă adesea ca uh, whistleblowers să ducă la uh, demararea anchetelor sau uh, în uh, majoritatea cazurilor este vorba de afaceri conexe din alte state. Care este până la urmă rolul uh, acestor whistleblowers? Și o întrebare pentru domnul Denker. Ați spus că corupția nu este foarte răspândită în Danemarca. De ce? Nu e posibil să fie puțin răspândite pentru că avem anchete deosebit de eficiente. În niciun caz nu e așa, deci vă rog să-mi spuneți de ce. Grazie, adesso la parola all'onorevole Kirchhoff. Mulțumesc, domnul Kirkhope. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voiam să um, continu remarca făcută de domnul Newton Dan, pentru că eu am fost deputatul din Parlament care s-a ocupat în, aici la noi în Parlament de aceste uh, echipe mixte de anchetă, GIT în engleză. Și la vremea respectivă noi am fost foarte mândri de posibilitatea de cooperare între uh, autoritățile polițienești. La vremea respectivă nu părea posibil să reziste infracțiunile în fața acestor echipe. Însă, din păcate, aplicarea a fost uh, cam uh, cârpită, ca să zic așa. În primul rând, pentru că concepția asupra infracțiunilor majore diferă de la un stat european la altul și, în parte, pentru că se pare că există oarecare, cum să-i spun, reticență din partea anumitor autorități de aplicare a legii de a împărtăși cu altele informații sau informații secrete și de a coopera cu alții. Pentru a face față problemelor la care ne referim noi în aceste reuniuni, este absolut vital ca obstacolele să fie eliminate din calea cooperării și să se promoveze utilizarea echipelor mixte de anchetă, mai ales în domeniile uh, legate de infracțiuni. M-ar interesa să răspundeți la acest lucru, ținând cont și de întrebarea domnului Newton Dan, pentru că eu cred că ar fi un progres major dacă am reușit să uh, arătăm cât de necesară este reușita acestor echipe. Uh, la parola l'onorevole Gomes. Doamna Gomes. Based in the experience... Pe baza experienței din țara mea, de sunt uh, câteva cazuri de anchete de uh, nivel foarte înalt acum, în curs de desfășurare, care implică bănci și achiziții publice. Uh, trebuie să știți că vin din Portugalia. Uh, și dat fiind că cetățenii sunt foarte supărați că aceste cazuri nu duc nicăieri, uh, Uh, vreau să vă spun că este cu atât mai grav cu cât există probe care în alte state europene au fost utilizate în anchete și au dus chiar la condamnarea pentru corupție a unor uh, persoane, mai ales pentru că au corupt cetățeni portughezi. De exemplu, este uh, vorba de cumpărarea de submarine de către statul portughez în 2004 de către o companie germană procurorii portughezi au închis cazul, iar cei din uh, compania uh, germană au fost condamnați pentru că ar fi corupt uh, funcționari în Grecia în Portug- și ei acționaseră și în Portugalia, însă în Portugalia cazul a fost închis. Persoana care era acuzată nu a fost niciodată chemată la parchet. Între timp, uh, procurorul inițial a fost schimbat, a fost mm, cel care a mers în Germania, care a confiscat documentele prin intermediul Eurojust și cu cooperarea procurorilor germani. Mai este un caz acum prezentat în presă în care procur, procurorul nostru spune că procurorii germani nu au dat probele necesare. Eu am scris procurorului german de la München și el mi-a scris apoi și mi-a răspuns că, de fapt, au trimis toate probele. Aș vrea să vă întreb, din experiența dumneavoastră, cum funcționează această cooperare? Această uh, anchetă comună a fost făcută în 2008 și doar anul acesta au fost trimise documentele din Germania în Portugalia deși fusese confiscate în comun de echipa mixtă. Care e experiența dumneavoastră? Cum funcționează cooperarea judiciară prin Eurojust sau pe la spatele Eurojust? Eh, prin intermediul procurorilor statelor membre. Și ce se întâmplă mai ales în dosare foarte sensibile politic, cum este acesta menționat? Nu cred că trebuie să vă amintesc cine era premierul portughez la vremea respectivă. Era domnul Durao Barroso a Borsellino. Ehm, Bine, doamna Borsellino acum. Mulțumesc. Eh, domnul Denker ne-a explicat cum eh, funcționează justiția în Danemarca în ce privește lupta anticorupție. Și eh, ne-a dat o speță, un caz specific. Dar aș avea o curiozitate și anume cât, de cât timp a fost nevoie de la demararea anchetei și până la condamnarea uh, făptașului. Pentru că, din păcate, foarte adesea uh, anchetele și apoi uh, procesul durează, procesele durează ani și ani de zile și în Italia, din păcate se prescrie de multe ori cazul respectiv și se face atâta muncă degeaba. Uh, că până la urmă nu se ajunge la nicio condamnare. Și aș vrea să știu cât a durat uh, cazul respectiv uh, până s-a ajuns la anchetă în Danemarca și apoi în legătură cu aceste echipe comune. Am auzit de mai multe ori, uh, cu mai multe ocazii, că acestea reprezintă un instrument important. Da, și asta și în legătură cu Italia, e clar că sunt foarte importante. Dar nu știu de ce sunt utilizate atât de puțin. Oare doar din motive economice, pentru că e costisitor să se constituie astfel de echipe, sau uh, faptul că nu prea există voința între o țară și alta să se uh, facă schimb de informații? Mulțumesc acum, domnul Tatarel. Mulțumesc, am și o curiozitate. Aș vrea să știu în aceste două țări, Danemarca și Franța, când a apărut ultima lege anticorupție? și cât a durat dezbaterea până când a, fost, uh, până când a trecut această lege prin Parlament. Și dacă în acest moment, în aceste două țări, există anchete, uh, există uh, cereri de a fi promulgate noi legi anticorupție. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul invitaților, am și eu o întrebare simplă. Poate chiar prea simplă. Deci, pe durata activității noastre de anchetă, de câte ori politicienii, mă rog, de un anumit nivel, uh, s-au implicat și de câte ori ați reușit să uh, anchetați politicieni și să și condamnați. Uh, dau cuvântul domnului Denker și apoi domnului Badi, 5 minute fiecare, ca să putem respecta timpul alocat acestui grup de discuții. Mulțumesc! Uh, thank you very much uh, for all uh, these questions. Um, I think... Domnul Denker, mulțumesc pentru întrebări. Dacă aș răspunde în detaliu, am sta aici zile în șir. Da? O să încerc să răspund în cele 5 minute alocate. În primul rând, cât costă lupta anticorupție? Uh, deci în Danemarca, cât costă activitatea de uh, prevenție și activitatea de anchetă? Deci, care e prețul luptei anticorupție? Acum, din păcate, va spune că nu pot răspunde, dar nu cred că costă foarte mult. Deci, după cum v-am mai spus, eu uh, am uh, condus uh, lupta anticorupție pe partea de anchetă și am răspuns pentru activitatea procuratorii, procuratorii mă scuzați, și am văzut și ce se întâmplă în Europa. Am avut întâlniri la nivelul OCDE și la nivelul ONU și eh, nu cred că e foarte costisitoare lupta aceasta împotriva corupției. Însă, Asta nu înseamnă că nu putem lupta împotriva ei atunci când eh, apare un astfel de caz. Cazul acesta UNICEF pe care vi l-am prezentat am încercat să rezolvăm în, în 2 ani. Eu am fost destul de sceptic la început și am zis că am putea avea nevoie de 4 ani. Pentru că era destul de complicat uh, din punct de vedere la anchetelor uh, în străinătate, erau mai multe țări implicate, uh, așadar a fost într-adevăr nevoie de patru ani pentru finalizarea anchetei și apoi un an a durat, cazul, a durat rezolvarea cazului în instanță. Deci, 5-6 ani de la A la Z. Și bine, am acționat cu cât mai multă celeritate, desigur. Dar cazurile complexe au nevoie de mai mult timp și de aceea e foarte important să avem și un uh, calendar stabilit dinainte, din prima zi. Și asta se poate realiza dacă poliția și procuratura conlucrează tot timpul și discută și uh, hotărăsc împreună măsurile care trebuie luate. Anchetele acestea com, uh, prin uh, echipe comune mm, mi au adus doar experiențe pozitive. Cel mai uh, interesant și lucrul cel mai pozitiv este că dacă există un caz într-o anumită țară pentru, ca, pentru rezolvarea căruia e nevoie să obții uh, rez, uh, informații externe. Trebuie să faci o uh, comisie rogatorie și pentru asta e nevoie de timp. Pentru că e foarte important E foarte important să comunici direct cu autoritățile din uh, altă țară și nu totdeauna e ușor, dar atunci când ai o echipă comună, acolo sunt implicați și procurorii, și polițiștii din ambele țări implicate, uh, din ambele țări în cauză. Și atunci nu trebuie, nu mai ai nevoie de comisia rogatorie. Pur și simplu ai uh, întâlniri și uh, ai întâlniri uh, directe și e fantastic să poți coordona astfel de echipe. Pur și simplu îți suni reprezentantul de la Eurojust și îi spui, alo, avem un uh, caz, ne poți ajuta? Și atunci el se adresează colegului său și se desfășoară foarte rapid o întâlnire la nivelul Eurojust și atunci se poate lua și o hotărâre foarte rapid. Însă, desigur că atunci când uh, oamenii se reunesc la aceeași masă, e foarte important cine ia hotărârea. Și e important să te ajungi și la, să ajungi și la un acord, însă dacă există voință, atunci se poate. Și uh, anchetele pot avea succes. Și cazurile cu care m-am confruntat eu, până la urmă, au fost rezolvate. Dar sunt convins că și în alte țări există experiențe pozitive. Bine, pot exista <clears throat> și experiențe negative, dar în general aceste echipe comune uh, au succes. Bun, uh, mi s-a mai adresat o întrebare și în legătură cu uh, conlucrarea polițiștilor cu procuratura, poliției cu procuratura. Și eu cred că acesta e singurul mod de a putea rezolva aceste cazuri complexe, cu conlucrarea trânsă între poliție și procuratură, pentru că um, poliția poate considera că un anumit caz e foarte important și foarte interesant. Și întotdeauna se găsesc anumite informații care sunt mult mai interesante decât uh, se poate crede la început. Deci, uh, e ca vârful icebergului. Oricum, e importantă conlucrarea. Ca pe un vapor uh, există sala mașinilor, dar există și capitanul care stabilește direcția și toată lumea trebuie să colaboreze, ca altfel vaporul se scufundă. Bun, sigur, acum nu, poate nu totul merge așa de lin. Unii au o părere, alții au o părere opusă, însă, până la urmă, că dacă e să urme, urmăresc analogia cu vaporul, capitanul este cel care ia hotărârea și la fel se întâmplă și în anchete. Capitanul, adică procurorul, este cel care are hotărârea finală. S-a mai uh, pus aici problema formării, pregătirii. Bun, uh, aici uh, avem o problemă pentru că poate ați auzit de o academie din Luxemburg unde există astfel de un program, un, un program de formare de acest gen și ar fi bine să existe și în altă parte. Uh, Bun, a, se pare că am depășit timpul și îmi cer scuze. That's, that's uh, the, the, the old one learns, uh, teach the young, uh, and, and then uh, you have uh, in, in your uh, organization uh, the training there, but you can also... Deci ar fi foarte bine, spun în încheiere, să existe uh, un program de formare în fiecare țară că este un aspect foarte important acesta al formării. Mă scuzați, doamna președinte, că am depășit timpul, de v-am avertizat de la început. Bine, și v-am spus de la început că aș putea vorbi zile în șir, dar uh, voi încerca în final să răspund și prietenului meu dan danez, Söndergaard. De ce nu suntem noi atât de corupți în Danemarca? Păi, poate uh, că în Danemarca, atunci când se semnalează un caz de corupție, într-adevăr e un caz deosebit, ceva care apare întotdeauna pe prima pagină a ziarelor. Da, bun, cred că nu doar în Danemarca, ci în general în țările nordice. Există un anumit spirit nordic care uh, pur și simplu respinge uh, acest procedeu de a da mită. Nici măcar oamenii nu se gândesc la așa ceva. E uh, pur și simplu dincolo de închipuirea oamenilor. Deci, pur și simplu, corupția și darea și luarea de mită nu fac parte din spiritul nordic și în legătură cu uh, legislația daneză împotriva corupției, um, vă pot spune că există legislație și inclusiv împotriva corupției între, între mm, companii private. Ultima schimbare intervenită în legislație a fost în anul 2000. A trebuit modificată legislația deoarece uh, am aderat la Convenția împotriva corupției a Consiliului Europei, OCDE, Așadar, legislația trebuie modificată. Bun, dacă doriți, pot reveni cu altă ocazie, dar văd că uh, doamna președinte mă avertizează că, într-adevăr, am depășit cu mult timp alocat. Nu, nu, de... Mr. Um, Danker, eu vorrei lei rispondesse su... Președinta, nu, eu am, uh, v-am adresat întrebare dacă au fost anchete în care au fost implicați politicieni. Dacă îmi puteți răspunde. I just waited for that question. Da, da, am uh, așteptat acea întrebare. Da, am avut un astfel de caz cu un politician acum câțiva ani. He was uh, a mayor uh, in a suburb. Da, un primar uh, din sud a, a, de asemenea era parlamentar. Și ar fi putut ajunge și prim-ministru în Danemarca. Dacă n-ar fi abuzat de vinul roșu. He did uh, two main things. First... Uh, această persoană, în primul rând, a băgat mâna în banii publici Și uh, apoi că îi plăcea foarte mult vinul și mai ales vinul roșu franțuzesc. Și a primit uh, multe cadouri, multe sticle de vin roșu. Nu știu cum putea să bea atâta vin, dar uh, asta a făcut el și ba chiar a și supraviețuit. De asemenea, era foarte interesat de sport era patronul unui club de fotbal și al unui club de handbal. și a încercat să spele niște bani uh, prin intermediul acelor cluburi, să, să, să treacă, mm, să transfere bani publici uh, în conturile acelor cluburi uh, inițiind anumite proiecte pentru care trebuie să plătească municipiul. Deci a implicat acest club de fotbal și, și clubul de handbal. Dar cred eu că uh, cel mai rău a fost uh, că a mințit în legătură cu banii publici. A spus că totul merge bine cu bugetul primăriei, dar lucrurile nu stăteau așa. Și uh, a plătit, a, a fost condamnat până la urmă. Însă în Danemarca, după cum spuneam, putem face anchetă și se pot confisca bunurile persoane chiar dacă se bucură de imunitate. Deci, încă de la început am, am, i-am confiscat bunurile și a apărut în, au, au apărut în presă articole despre faptul că el a deturnat bani publici Eh, noi am putut eh, face percheziție atât la domiciliul său cât și la primărie și la clubul de fotbal și peste tot mm, mm, acolo unde am crezut că putem obține informații. Și ancheta a durat un an de zile și după un an am cerut Parlamentului să-i ridice imunitatea, deoarece urma să fie pus sub acuzare. Și în Danemarca, de fiecare dată când uh, parchetul vine în fața Parlamentului și uh, cere să facă o ridicare de imunitate, așa se și întâmplă. Deci se dă curs de fiecare dată cererii de ridicare de imunitate. Cred că nu există niciun caz în care nu a fost ridicată imunitatea. Nici nu se poate concepe așa ceva. Atunci când organele de poliție sau uh, procuratura cer Parlamentului să se ridice imunitatea unui parlamentar, întotdeauna așa se și întâmplă. Deci nu este de conceput să nu se ridice imunitatea parlamentară. Așadar, persoana respectivă a fost pusă sub acuzație. Uh, Ancheta a fost dejunsă în două cazuri, uh, una în care a, a fost implicat uh, clubul de fotbal și disjungerea s-a produs pentru că au fost implicate și alte persoane în acel caz. Și apoi aveam și apoi a fost cazul principal în legătură cu trecerea, transferul de bani din domeniul public în domeniul privat. Și apoi, bineînțeles, și faptul că acest domn uh, pur și simplu a mințit în legătură cu banii publici și cu cadourile primite. Și am făcut tot ce am putut ca să rezolvăm cât mai rapid cazul. Am avut nevoie de un an de zile pentru anchetă și avocații apărării au încercat să facă tot ce au putut eh, avocații apărării au încercat să facă tot ce, tot ce uh, au putut pentru a uh, pune bariere în fața rezolvării cazului, dar am ajuns în instanță, uh, au opus tot felul de excepții și am, ni s-a cerut să dovedim tot felul de amănunte. Singurul lucru pe care nu ni l-a cerut să dovedim a fost numele și prenumele acuzatului. Și a fost nevoie de șapte ani, dar am obținut, iată, două sentințe de condamnare. Deci a fost condamnat cu închisoarea 2 ani de închisoare și a fost un succes până la urmă. Președinta. Dumneavoastră a spus la început că, sigur, nu vorbiți ca reprezentant al statului danez sau al guvernului danez. Și nu reprezentați nicio instituție din Danemarca. Și a spus că vă simțiți liberi să ne spuneți uh, să ne împărtășiți experiența dumneavoastră. Ne puteți spune hmm, dacă se poate reprezentantul cărui partid politic era domnul în cauză? Nu, nu puteți să-mi adresați o astfel de întrebare. Vă răspund că nu știu. Nu sunt nici uh, la stânga, nici la dreapta, sunt uh, de mijloc eu. Dar n-are nimic de face cu activitatea mea o astfel de întrebare. Dacă mă întrebați dacă am uh, beneficiat de uh, sau dacă am, am dat niște sfaturi bune uh, statului danez pentru a-și îmbunătăți lupta împotriva corupției, atunci aș spune că pedeapsa pentru mituirea unui funcționar e doar de trei ani și eu cred că ar trebui uh, să fie de 6 ani. Uh, la fel ca și pentru mituirea unei persoane din sfera privată. Și de asemenea, cred că statul danez ar trebui să incrimineze și traficul de influență. Și asta pentru că în multe cazuri, când se desfășoară anchete, poți să dai de urma banilor și poți să vezi că aparține, aparțin banii unei anumite persoane, însă nu și în cazul în care uh, acea persoană e funcționar public. Și e clar că cel care a obținut banii i-a obținut în calitatea sa de funcționar, dar nu poți dovedi acest lucru nu se poate dovedi conform legislației actuale. Da, ă, deși e clar că a luat o anumită hotărâre ă, ca urmare a faptului că a primit bani. Dar dacă în codul penal se introduce un articol privitor la traficul de influență, atunci a, o, o astfel de persoană poate fi pedepsită se poate atunci spune că um, o astfel de persoană a influențat uh, ceea ce a făcut un funcționar public și nu poți funcționa, nu poți, mă scuzați, pedepsi funcționarul public a ta, dar poți funcționa persoana care a luat banii. Deci de aceea ar fi foarte util un astfel de articol în codul penal. Uh, per le sue risposte. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul uh, domnului Badi pentru ca să răspundă la întrebări. În Italia a fost ucis un uh, magistrat care de mafia și el spunea, e vorba de Giovanni Falcone și care spunea să urmărim uh, banii. Deci în Danemarca, bineînțeles, probabil că nu e necesar să ceri camerelor Parlamentului să um, urmărească un politician. Nu e necesar, probabil că probabil nimeni nu s-ar împotrivi să fie pus sub urmărire și să-i se ridice imunitatea. Acum îi dau cuvântul domnului Badi pentru ca să răspundă. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund grupat mai întâi la întrebările care au fost uh, adresate în legătură de, cu corupția și apoi la întrebările care se referă la anchetele penale și la felul în care sunt uh, desfășurate și la eventuale presiuni ale politicii pe aceste uh, proceduri. Au fost puțin mai multe întrebări cu privire la prevenire și la lupta împotriva corupției pe calea prevenirii. Totul depinde de uh, nivelul de corupție, în primul rând. Prevenirea corupției este un instrument împotriva corupției în general. În țările însă în care corupția este foarte răspândită la toate nivelurile, de la funcțiile mici uh, publice la uh, funcțiile înalte din stat, este vorba de o problemă de bună guvernanță, de reformă a statului care trebuie să fie întreprinsă. În același timp, trebuie să fie, să existe și o susținere din partea instituțiilor europene, a comunității internaționale pentru a putea să se ia măsuri uh, globale. De exemplu, țările din uh, Orientul Mijlociu uh, și din zone apropiate consideră că corupția Uh, este redistributiv, adică salariul uh, persoanelor din funcția publică le permite să trăiască o singură săptămână, de exemplu, și polițistul care vede că trece o mașină pe roșu, dar ia o să zicem, o sumă de la respectivul pentru ca să îl lase să plece mai departe. Aceasta se întâmplă cu, bineînțeles, în țările cu această problemă. Trebuie de aceea o reformă și la nivel internațional. În Franța nu există un nivel de corupție generalizat care să necesite un plan de acțiune împotriva corupției. Însă, avem nevoie de măsuri țintite în anumite domenii. Am uh, identificat două domenii uh, de risc care nu sunt prea originale, le regăsim în multe țări și care sunt probleme adevărate pentru Franța. E vorba în, de colectivitățile locale în care la primar, la nivel de deputați sau de președinție de consiliilor locale și la nivelul piețelor publice există un risc de corupție foarte mare care necesită o intervenție și acțiuni de prevenire de uh, whistleblowers și așa mai departe. Iar al doilea risc existent în Franța vine din partea întreprinderilor care uh, sunt legate pe piața publică cu uh, aceste entități. Bineînțeles că câteodată există o legătură evidentă, dar și la nivel internațional, în tranzacțiile internaționale există această legătură și acestea sunt cele două riscuri cele mai mari. Restul, restul sunt uh, chestiuni marginale, cum ar fi în educație sau în alte domenii, se întâmplă să existe câte un caz, dar poliția și justiția, administrația în general, nu sunt corupte în profunzime. Chestiunea în legătură cu whistleblowers. Întrebarea este dacă se poate combate corupția prin acest uh, fenomen. Whistleblowing în Franța, obligația de a raporta uh, un caz de corupție nu este de, încă legalizată, deci nu este cunoscută și încurajată în cadrul funcției publice. Noi folosim această procedură, dar de fapt majoritatea cazurilor de corupție sunt detectate din întâmplare în cazul uh, unei anchete penale, de exemplu, ordinare, un ban, de exemplu, un uh, faliment, uh, unde se analizează, de exemplu, bilanțul întreprinderii, se vede că există bilanțuri false și așa s-a întâmplat și la sfârșitul anilor 80, scandalul finanțării partidelor politice, unde, de exemplu, o întreprindere din zona Marsilia dăduse faliment, care a dus la investigări și a, care au scos la lumină această problemă. Curtea de conturi uh, și curțile regionale de conturi care analizează gestiunea colectivităților locale, acestea pot să aibă un rol important de jucat. Cred că de 26 de ori uh, s-a sesizat uh, prin această procedură de la nivelul colectivităților locale prin intermediul camerelor uh, financiare, adică Curtea de Conturi, și o altă sursă de anchetare este Unitatea de Investigații Financiare din Franța. Este vorba de un organism care luptă împotriva spălării banilor, care este cel care se ocupă de această instituție și pentru mai ales pentru cazurile cele mai simple, oameni care primesc, de exemplu, o cantitate foarte mare de fonduri în lichid, există o verificare bancară și uh, ultimele trei condamnări uh, în Franța pentru corupția agenților publici străini în cadrul OCDE, de exemplu, a fost, uh, s-au referit la manager de întreprindere Lucru care fusese semnalate în cadrul unității financiare. Apoi, în urma propunerilor uh, guvernamentale, nu avem acum un, o putere de urmărire și gestiune la nivel guvernamental și în Parlament a propunerilor pe care facem noi în urma acestor cazuri. Singurul nostru mod de acțiune este publicarea raportului nostru și mediatizarea acestui raport, dar se întâmplă câteodată ca unele recomandări să fie urmate, de exemplu în raportul 2010, care este poate un pic tehnic și procedural, dar în care se sugerează ca asociațiile care sunt însărcinate cu lupta împotriva corupției, cum ar fi Transparency International, să poată să fie prezente în fața tribunalelor, să apară în fața uh, tribunalelor pe lângă procurori și victime iar uh, președintele actual al uh, Franței a anunțat că va dori să facă această mică reformă de procedură. Sunt chestiuni mici de detaliu, dar ele necesită o gestiune și după aceea, în realitate. În Franța, eu cred că legea din 93 este în continuare depășită, trebuie o lege nouă care să poată să detașeze la nivelul uh, administrației publice um, aceste probleme de funcția publică este nevoie și de o nouă regulă privind probitatea și alte exigențe, de exemplu să se poată face o sesizare din partea oricărui uh, cetățean, nu numai a unor instanțe. De fapt, noi primim uh, scrisori din partea tuturor, orice cetățean poate să ne scrie. Eu când primesc o scrisoare din partea unui cetățean, uh, o citesc și o comunic la procuror dacă mi se pare că merită o anchetă. Aceasta însă ar fi mai bine dacă ar fi și înscris în lege. Nu aș vrea să credeți că în Franța în corupția și combaterea, corupție, combaterea corupției funcționează foarte bine. Nu este chiar așa. Însă există îmbunătățiri și vor fi și necesare anumite îmbunătățiri în continuare, ceea ce se vede și în raportul pe care l-am publicat și eu am scris un articol pe această temă. Câteva cuvinte despre aspectele penale și despre anchete. Serviciul nostru nu este unul de investigații și anchete. Însă, în trecut, de curând, de fapt, ca procuror am participat la mai multe cazuri, o echipă um, care, deci o anchetă um, poate să fie organizată, de exemplu, cum au fost cele în, uh, la începutul anilor 2000, uh, com, un fel de colaborări de, în anchete, de exemplu, împreună cu Spania împotriva um, altor cazuri, cum ar fi, de exemplu, și probleme de stupefiante, terorism și mai puțin în domeniul corupției. Aceste echipe de anchetă au funcționat foarte bine. Îmi amintesc, de exemplu, de o echipă comună de anchetă cu România în uh, ceea ce privește bandele organizate care foloseau uh, cărți de credit false. Însă e un instrument destul de scump. Deci după un prim uh, entuziasm, acum ne-am mai liniștit, dar funcționează foarte bine Există dificultăți uh, în aceste probleme, de exemplu, polițiști care vorbesc, trebuie polițiști care să vorbească ambele limbi, care să fie cu, la curent cu procedurile penale din ambele limbi și care nu numai ca înainte să, în cazul comisiilor rogatorii, doar să asiste la aceste discuții, este un instrument foarte precis într-un cadru interguvernamental de cooperare penală nu avem un parchet european operațional, deci aceste echipe comune sunt foarte bune. Altfel, în ceea ce privește procurorii, cooperarea judiciară internațională, ați menționat cazul Portugaliei, oferă alte instrumente din Convenția din 29 mai 2000, 2000 colaborare între procurori, contacte directe care pot fi uh, făcute, dar care nu sunt încă destul de dezvoltate. Este însă și o chestiune de persoane, bineînțeles, de o dorință sau nu de a face cooperare internațională, însă în comparație cu uh, tinerețea mea când eram uh, judecător de instrucție, uh, era destul de greu să colaborezi pe un caz care te ducea de la Graz la câteva sute de kilometri mai departe în Italia părea un lucru extrem de complicat. Acum este un lucru foarte simplu, magistrații circulă, deci există progrese considerabile care s-au făcut. În legătură cu presiunea politicii asupra serviciului meu nu există așa ceva, nici nu ne gândim la așa ceva vreodată. Mai degrabă eu încerc să fac presiune pe oamenii politici pentru ca serviciul meu să poate să-și mai dezvolte mijloacele nu este nevoie însă de presiune asupra serviciilor, este suficient să permiți oamenilor să vină să um, să iei contact cu ei și deja se vede că cu cât sunt mai mulți, cu atât este mai complicat de lucrat în această direcție. În anii înainte responsabilii acestor autorități și acum trebuie să um, facă, să aibă discernământ pentru a vedea ce este util, care sunt mijloacele necesare. Asta este și ceea ce încercăm să facem de 2 ani. Iar în cazurile penale de corupție în Franța, știți că au existat um, multe care au dus la condamnarea unor oameni politici în ultimii ani, incluzându-l pe fostul președinte al Republicii în Franței. Sunt cazuri dificile, nu este întotdeauna o procedură rapidă, dar prin prezența judecătorilor de instrucție, care sunt destul de apropiați de putere, în Franța cel puțin așa sunt uh, judecați, împreună cu judecătorii de instrucție care sunt absolut independenți, cred că vom reuși să renoim aceste proceduri uh, astfel încât să fie satisfăcătoare, chiar dacă, rezult- și chiar dacă provocările sunt foarte mari. În final, mi s-a pus o întrebare cu privire la ultimele legi în legătură cu corupția. În Franța, ca și în multe alte țări, facem modificări legislative, modificăm codul penal, urmând însă ratificarea convențiilor la nivel uh, internațional, deci convenții anticorupție ratificate de către Franța. Ultimele legi le-am chiar aici în legătură cu corupția, noua incriminare din uh, legea din 2000 deci după ratificarea Convenției OCDE, care definește din nou câteva concepte importante, apoi corupția în domeniul privat, 2007 interes, conflictul de interes, apoi traficul de influență la nivel internațional. Deci adaptăm legislația la toate aceste convenții, transpunând în drept național recomandările pe care le găsim în convențiile internaționale pe care le ratifică Franța. Cred că am răspuns, dacă nu mă înșel, la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult uh, pentru că ne-ați dat atâtea informații și detalii despre aceste chestiuni. N-aș vrea să vă rețin mai mult, dar doi deputați, domnul Newton Dan și doamna Viale, ar dori să revină asupra anumitor chestiuni pe care le-ați menționat dumneavoastră și vreau să i rog să vorbească foarte pe scurt. Domnul Newton Dan întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În... în legătură cu echipele comune, ați descris foarte bine și foarte frumos și elegant uh, cum funcționează aceste echipe comune, însă ceea ce mă deranjează pe mine sau mă îngrijorează este că mm, în fiecare zi, pe străzi, în Europa, de exemplu și anul acesta, avem uh, se vând produse contrafăcute orice e posibil, orice se falsifică, chiar și bunurile făcute de mână uh, sunt uh, falsificate și mă întreb cum se poate ca în continuare să fie fraudate astfel de produse, sunt furate uh, mașini de lux, sunt uh, există și uh, contrabandă de țigări și trafic de ființe umane, droguri din Columbia și din Afganistan. Uh, cibercrimă și furturi de identitate uh, IP pe internet, cum puteți decide pentru care din aceste crime, care ar trebui să fie probabil 10.000 de crime în lume, când să creați o echipă comună? Când cre- decideți când um, lăsați deoparte celelalte 9.000 de crime pentru că aveți prea multe infracțiuni pe zi? Cum decideți deci când acționați? Numai pentru când este o infracțiune foarte mare și celelalte rămân nepedepsite? Cum gestionați această problemă? Cred că această întrebare i se domnului Badina, dar aș vrea să o rog acum pe doamna Vaila să pună întrebarea. Mulțumesc, am ex- două întrebări pentru expertul francez. Ați menționat uh, că probabil că va urma și o reformă a sistemului uh, juridic francez, al legislației și întrebarea mea este, nu vi se pare atunci pertinent ca legislația națională franceză să dea un impuls pentru modificarea legislației europene? Nu credeți că ar fi mai bine pentru Franța, pentru că avem o legislație europeană în care există un grad de armonizare, bineînțeles, cu specificitățile naționale și tradițiile naționale, dar nu va ajuta uh, aceasta și pentru a crea drept european? Aceasta este um, prima întrebare. Și o a doua întrebare, ați explicat foarte pe larg ce se întâmplă uh, în anii 80 și 90 în Franța, că au existat anumite cazuri care au fost detectate mai degrabă din întâmplare, uh, iar la unele coduri de, la unele cazuri de penale S-a constatat tot din întâmplare că se întâmplase ceva. Întrebarea este însă, știu că a existat în Franța în anii 80-90 un caz foarte mare și cunoscut de corupție în ceea ce privește concesiunea pentru, pentru serviciile de apă. Era vorba de un contract public, o licitație publică. Și pentru acest caz, pe atunci, Franța a elaborat o legislație națională pentru acordarea de concesiuni. Dacă știți ceva despre acest caz, aș vrea eu să vă întreb dacă din acea epocă nu au mai existat alte cazuri de acest gen uh, în Franța sau drepturile noastre de um, contracte, contractele noastre publice și achiziții publice s-au făcut atât de, s-a transformat atât de bine încât să nu mai fie astfel de cazuri deloc de atunci. Mulțumesc. Da, cred că, domnule Badi, am, am toate aceste întrebări uh, v-au fost adresate. Bun, dacă puteți să răspundeți însă cât de succint posibil, vă rog. Bine, în câteva minute. Bun, în ce privește evoluția legislației, am spus că aș, mi-aș dori să se schimbe legea din 93, uh, anticorupție. Însă, nu știu dacă guvernul va și ur- urma să facă această modificare. Bun, totuși se întreprind reforme și chiar și fostul guvern a făcut reforme ca în Franța să se introducă o legislație privitoare la conflictul de interese, o noțiune care lipsea până acum, era străină tradiției noastre legislative, eh, declarația de avere, conflicte de interese, toate astea nu prea prezentau probleme, însă, din păcate, văd că ne aliniem și noi la modelul internațional. Deși, totuși, trebuie să păstrăm și specificitățile administrației din fiecare țară, dar e adevărat că prin forța lucrurilor trebuie să evolueze și legislațiile, să, ajungă la, să se ajungă la o anumită uh, armonizare și convențiile internaționale merg tot în acest sens. <clears throat> Ce privește contractele publice, da, e o problemă, au fost scandaluri, într-adevăr, uh, contracte deci, hotărâte la nivel local și poate că și continuă aceste scandaluri. Eu nu știu însă, dar se poate întâmpla Însă, oricum, eh, legislația în domeniu a fost eh, revizuită, eh, bună, administrația e foarte complexă, există și sancțiuni penale, dar cred că lipsește încă controlul. Controlul exercitat de autoritatea publică centrală, prefectul, de exemplu controlul asupra acestor contracte de achiziții publice, pentru că s-a pierdut această autoritate centrală de control. Controlul se face doar a posteriori acum uh, se, și uh, dreptul de control al prefectului este destul de redus. Uh, se face controlul a posteriori de către Curtea de Conturi. Și adesea, după cum am mai spus, era vorba de infracțiuni de care este sesizat procurorul. Dar E vorba de o adevărată junglă, până la urmă. Lucrurile sunt foarte complexe în, acea, în acest domeniu al uh, contractelor publice și unii se înșală, mm, sunt de bună credință, alții, într-adevăr, dau dovadă de rea credință, ne dând curs uh, sau oprind asemenea anchete, dar uh, vă confirm că există în continuare un risc în ce privește contractele publice în Franța. Mulțumim uh, invitațiilor noștri, spune președinta. Mulțumim pentru răspunsuri și trecem la punctul următor și uh, cer scuze oaspeților noștri pentru că le-am furat din timpul de vorbire. Uh, voi ruga colegii ca în intervențiile lor să fie foarte subcinți, pentru că eu voi fi foarte strictă. Deci, trecem la ultimul grup de discuții Titlul este Corupția și uh, crima, crima organizată, construirea de capacitate și respectarea legislației anticorupție. Și invit pe doctorul Michel Levy, expert uh, al Universității din Cardiff, membru al grupului de experți uh, pe, domeniul, uh, pe tema corupției de pe lângă Comisia Europeană și apoi doamna, domnul, mă scuzați, Martin Kreutner, care ne va vorbi despre importanța consolidării capacității în domeniul prevenției în lupta anticorupție. Fiecare va avea la dispoziție 15 minute. Și, în primul rând, dau domnul domnului Levi. Vă rog. Is this working? Okay. Funcționează bine, mulțumesc. Dat fiind timpul limitat, am să fiu cât de succint poate fi un profesor universitar. Nu sunt danez, dar și noi avem uh, iceberguri ale criminalității, crimeberguri și crima organizată um, este prezentă, însă partea sa cea mai importantă se află sub suprafața apei. Cred că există foarte multă ambiguitate, dacă pot să spun în germană, gestalt. Este uh, ceea ce un antropolog, Levi Strauss, numea uh, cum semnificanți plutitori. Este vorba de un fel de sensuri uh, numite într-un fel și în psihiatrie. Este clar În prezența doamnei Borsellino mă voi referi la crima organizată nu numai în Italia, ci și în alte părți ale Uniunii Europene. Corup am să menționez corupția ca tehnică de influență ilegală asupra activităților legale și ilegale. Un specialist newyorkez distingea între ierbivori și carnivori. Ierbivorii sunt cei care acceptă mitele ce le sunt oferite, iar carnivorii sunt cei care practică extorcarea, cei care merg să caute șanse de corupție. Cred că e o, o reflexie foarte utilă cu privire la corupție. Trebuie să recunoaștem și faptul că există o ambiguitate de multe ori în percepția corupției. Pentru că atunci când avem probleme, când dorim un serviciu, și nu numai în Italia, facem apel la rețele, la persoane cu influență, ceea ce e considerat uh, iscusință, o parte a priceperii politice de a obține ce vrei. Sunt multe acte legislative și cred că vă veți bucura să aflați că nu am de gând să vi le prezint, însă ele se referă la crima organizată, crima organizată în Uniunea Europeană, avem convenția de la Palermo și practic înseamnă că mai mult de doi oameni răi fac lucruri rele. Cam așa s-ar putea rezuma cel mai simplu. Și este o legătură strânsă între mafia și alți răufăcători E o mare diferență, un mare spectru de la Madoff până la mafia și sunt tot felul de persoane care încearcă să plătească ca să scape de aplicarea legii. Dar dacă ne uităm la cercetările despre percepția asupra crimei organizate, constatăm că cetățenii consideră, de exemplu, că uh, Uh, furtul intelectual sau uh, mărfurile mici de contrabandă la care se referea domnul Newton Dan nu sunt considerate ca uh, dăunătoare, nu sunt considerate ca o manifestare a crimei organizate, ci ca furnizarea unui serviciu. Cu toate că producătorii de muzică au de suferit, Efectul uh, asupra publicului este unul minor și nu știu dacă e bine sau rău. Mă gândeam să tranșez problema. Cum arată cei din domeniul criminalității organizate? Când se uită în oglindă, cum arată? Iată genul de imagini uh, populare. Iată ce ne vine în minte când ne gândim la crimă organizată un tip de hacker uh, de nivel înalt intră și el pe lista acestor suspecți de serviciu. Însă, de la elite până la infractori, am inclus aici un britanic, ca să nu credeți că sunt subiectiv, persoanele considerate corupte sau uh, infractori uh, de nivel înalt nu sunt considerați ca făcând parte din crima organizată considerăm că cei din domeniul crimei organizate nu sunt ca noi. Și dacă cineva pare a fi ca noi, înseamnă că nu poate face parte din organizații mafiote. Ă, continuând ce spunea domnul Badi, s-a întâmplat în Franța să fie și persoane de nivel de rang foarte înalt condamnate decât în alte țări. Poate s-a întâmplat și în Italia sau în Bulgaria. Am să trec repede peste aceste uh, prezentări, peste aceste slide-uri, pentru că nu avem acum timp, însă cred că e important să reținem că atunci când ne gândim la crima organizată, uh, în majoritatea statelor europene, dar nu în toate, am trecut de la o structură clară la rețele mai laxe, care cooperează numai la nevoie, pe proiecte specifice. Trebuie ca ambele concepții asupra uh, crimei organizate să fie luate în calcul atunci când ne gândim la măsuri de control. Nu Am încercat să evit uh, diferențierea binară, crimă organizată și neorganizată. Dacă ne gândim că obiectivele principale ale infractorilor sunt bani și uh, distracție, nu trebuie să uităm că această distracție nu are legătură doar cu banii, are legătură și cu puterea. De asemenea, politicienii corupți nu sunt motivați doar de bani, ci și de putere. obiectivele cheie pentru profit sunt ca și în afaceri. Practic trebuie să te gândești tot timpul care sunt obiectivele. Dar după cum s-a arătat și într-o întrebare de mai devreme, este vorba de intervenții de punere în aplicare. Atât închisoarea cât și uh, confiscarea activelor este foarte importantă când vine vorba de punerea în aplicare a legii. Toate acestea variază în funcție de tipul de infracțiune. Sunt membru al Consiliului uh, grupului uh, de lucru de la Forumul Economic Mondial în domeniul crimei organizate. Și vreau să vă mai spun că unul din paradoxurile uh, acțiunilor împotriva spălării de bani este că acestea pot face corupția să fie mai necesară pentru bancheri și pentru avocați. Pe vremuri, dacă duceai bani la bancă, bancherul îi lua, pentru că asta fac bancherii. Acum ar fi posibil să fie nevoie să-i corupi, fiindcă e ilegal să-ți primească banii uh, fără diligența necesară e de fapt uh, o combinație din uh, urma controalelor juridice mai puternice. Relațiile corupte pot să uh, elimine rivali în afaceri prin arestări. Dacă reușești să obții ambele rezultate, e foarte bine. Poliția arată că își face treaba. Poliția sau parchetul și reușești și să scapi de un rival infractor. E o tradiție veche, nu e nimic uh, modern aici. Însă, uh, revenim din perspectiva evaluării la discuția de azi dimineață și anume cum judecăm eficiența în aceste cazuri. E mult mai greu. Eu uh, cunosc unele din scandalurile de corupție din Marea Britanie. Unele dintre ele au implicat uh, uh, ofițeri care, în aparență, făceau treabă foarte bună. Băgau la închisoare pe mulți. Însă, uh, de multe ori, îi băgau în numele sau spre a ajuta pe rivalii acestora. practic se întâmplă să se creeze un mediu criminogen pentru acești infractori, traficanți de persoane și așa mai departe. Și am constatat acest lucru în Uniunea Europeană, dar și în Outremer, uh, de exemplu în Guinea-Bissau sau în alte astfel de state. Unele sunt chiar state candidate oferă astfel de șanse și cred că acesta este unul din beneficiile achiului comunitar. Și anume că aduce un efect de pârghie pentru aceste state. Am să trec peste acest, această pagină pentru că doresc să încerc să termin înainte să-mi expire timpul. Dacă ne gândim la natura piețelor ilegale, există cerere și ofertă obiectivul politicilor împotriva spălării de bani, cred că le veți discuta cu altă ocazie, este să reducă oferta disponibilă de spălare de bani și poate să și sporească prețul acestei activități. Însă nu avem uh, uh orientări clare în acest sens. pentru că uh, informațiile privind piața de spălare de bani sunt destul de subiective și incomplete. Deci există și o piață pentru spălarea infracțiunilor și aici uh, ducem lipsă de informații nu avem informații atât de bune uh, cum avem despre corupția în domeniul achizițiilor publice, de exemplu. Dacă ne gândim la piața corupției, legiferarea, aceasta este un domeniu în care există o piață pentru corupție. Revenind la comentariul danez de mai devreme, referitor la traficul de influență, în parte uh, asta se susține mai ales intervenții în domeniul reglementativ sau al aplicării legii. Acesta este un alt uh, domeniu de corupție. Iar uh, domeniul reglementativ este important pentru că, practic, dacă convingi pe cineva, cum am văzut în cazul incendiului recent din Pakistan, deci dacă convingi pe cineva să nu verifice sau să nu realizeze o intervenție de control pentru privind reglementările uh, de incendiu, e practic o mare uh, trăsătură a corupției. Chestia este că cu cât avem mai multă reglementare, cu atât stimulentul crește și cu atât e mai mare nevoie de corupție și cu atât stimulentul crește pentru a încerca să se corupă legiuitorii. Achizițiile publice de bunuri și servicii, s-a vorbit despre acest lucru azi dimineață, din păcate nu am putut fi prezent. Este uh, prezentă acest fenomen, uh, mai ales când puterea politică este și ea reprezentată și concentrată. Putem pune aici eticheta de crimă organizată dacă nu avem nicio legătură cu traficul de droguri și așa mai departe? Părerea mea este că cadrul juridic este uh, Convenția de la Palermo și Convenția Uniunii Europene, deci există o legătură. Mai există și probleme regionale speciale. Avem o tradiție a uh, economiei clandestine, de exemplu în fosta Iugoslavie. Aici uh, s-au petrecut războaie în trecut, războaie interne asistate. Practic în Sarajevo, Sarajevo a fost uh, asediat și atunci se dădeau mite ca să se permită aducerea de uh, alimente, de exemplu, și de medicamente în această țară. Ceea ce înseamnă că corupția nu este întotdeauna rea, un lucru rău. De aceea și atitudinea cetățenilor este diferită. unii din actorii cheie de pe vremea respectivă mai sunt încă uh, în branșă, ca să spunem așa, și uh, problema este și că statele sunt mai slabe în anumite regiuni. Există transferuri informale de fonduri foarte bine dezvoltate și există și dificultatea de a acționa împotriva unor elite locale majore care uh, primesc, de exemplu, permisiunea de a face comerț în schimbul cooperării. Iată că nu am reușit să îmi respect uh, promisiunea, mai am o pagină. Se pune întrebarea dacă putem avea o putem avea crimă organizată pe termen lung fără corupție gravă. E greu să spui, practic nu are sens să ai un bordel dacă nu știe nimeni că există. N-are niciun rost să vinzi droguri dacă nu știe nimeni că le ai. Din această perspectivă, ești vulnerabil, trebuie să-ți oferi serviciile. Dar trebuie oare această corupție să includă uh, funcționari publici de nivel înalt? Nu întotdeauna. Putem avea corupție gravă pe termen lung, fără crimă organizată reală? Aici sunt foarte multe variațiuni în această categorie, însă mediile corupte atrag grupuri criminale care au nevoie de un cadru de colaborare. Și din acest punct de vedere se ajunge la implicări în crimă organizată. Are nevoie corupția întotdeauna de spălare de bani? Ca și în cazul altor infracțiuni, este aici vorba de nivelul de venituri al infractorilor. Polițiștii care au nevoie de bani ca să-și sporească nivelul de trai, probabil că au venituri de subzistență. Ei nu sunt uh, obligați să spele banii. Atunci când e vorba de venituri uh, semnificative, devine necesară și spălarea banilor. Și pe această notă doresc să închei. Mulțumesc pentru răbdare. Grazie, adesso subito la, la parola a... Grazie, professor. Mulțumim, domnule profesor, și acum are cuvântul eh, domnul Martin Kreutner, reprezentant al Academiei Internaționale Anticorupție. Thank you very much, Madam Chairperson. Ladies and gentlemen, thank you also for inviting me. Uh, I would like... Mulțumim, uh, mulțumesc, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru invitație. Uh, invitația, uh, ceea ce voi spune acum e reflexia a 10 ani de experiență în lupta anticorupție pe arena internațională, pentru că am fost șeful autorității austriece anticorupție pe timp de 10 ani, deci am experiență practică și cu permisia dumneavoastră aș dori să Um, refer și la ce s-a vorbit aici în această dimineață. Bun, mi-am împărțit uh, câteodată prezentările mele în uh, vești bune și vești proaste. Eu uh, aș putea spune că o veste bună e că în Austria nu există corupție, pentru că corupția este interzisă în Europa. Vestea proastă este că asta e o minciună. Bun, ne confruntăm și noi cu probleme similare, cu cele ale altor regiuni Mm, asta reflectă una din problemele importante ale corupției. Deci ce se întâmplă cu alții? Nu se dă vina pe alții. Nu, nu eu sunt corupt, tu ești corupt uh, sau chiar mai confortabil. Nu sunt uh, europenii, că sunt uh, asiatici sau africani. Bun. Asta înseamnă că ce proceduri avem noi și ce metode utilizăm noi față de țări și regiuni uh, Uh, cu care avem legături, de exemplu, procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acolo noi avem cerințe foarte severe uh, față de țările pe care le monitorizăm, însă, odată ce aceste țări uh, ajung să facă parte din Uniunea Europeană, Uh, fac parte din acest club exclusivist, ele au impresia că sunt din nou libere să facă ce vor ele, că nu mai sunt controlate ca înainte. Același lucru e valabil și cu unele din așa zisele vechi democrații, vechi state membre ale Uniunii Europene avem, uh, vedem că există tendința că noi uh, dăm lecția altora, dar pe de altă parte ce se întâmplă în interiorul granițelor noastre nu se ridică la acelea standarde. Și cred că asta nu face nimic pentru a ne spori credibilitatea. Deci cred că ar fi corect să se spună că nu trebuie să dăm vina pe alții, ci să, deci să nu vedem paiul din ochiul altuia, ci bârna din propriul ochi. Și trebuie să ne facem și noi temele la noi acasă. Bun. Acestea fiind spuse, dimineață am văzut că s-a vorbit despre parametrul global al corupției de către o reprezentantă a Transparency International. Vreau să mă refer din nou la el Iată, avem aici un diapozitiv în care se pune, din nou la scară globală, se pune problema și întrebarea care anume sectoare și instituții sunt cele care sunt mai expuse corupției sau cele care sunt foarte expuse corupției și, în, în mod interesant, vedem că e în primul rând vorba de partide politice și apoi Parlamentul, apoi forțele de poliție și apoi uh, justiția și mass media mai jos în acest clasament. Deci, dacă vă reamintiți, noțiunea uh, de stat național modern e bazat pe aceste uh, trei baze, plus mass media. Acestea sunt puterile din stat. Și uh, cetățenii noștri le consideră pe acestea, tocmai pe acestea, ca fiind cele mai corupte. Uh, e greitor, nu? Deci uh, ceva e putere în Danemarca Dar nu doar în Danemarca, ci în întreaga Uniune Europeană. Bun. Și din nou spun că nu trebuie să dăm vina pe alte țări sau pe alte continente. Iată, a sporit percepția corupției și în Uniunea Europeană în ultimii trei ani. S-a făcut în acest studiu global și Europa e pe primul loc, cu 73% din cetățenii noștri care spun, da, a crescut corupția în Uniunea Europeană în ultimii trei ani. Și ar trebui să ne arate uh, acest diapozitiv că, din nou, nu trebuie doar să dăm vina pe alții, ci să ne îngrijim și ce se întâmplă în propria noastră ogradă. Acum, uh, vorbim despre ceea ce se poate face, Sigur, trebuie să cerem incriminarea și toate convențiile internaționale să facă acest lucru. Însă, Dincolo de asta, cred că e important și să ne bazăm pe alți trei uh, piloni. Uh, prevenția, educația, în sensul sporirii conștientizării și apoi cooperarea, la fel de importantă. Și prin cooperare nu mă gândesc doar, doar la cooperarea între agenții, ci aș cere să existe și o cooperare intersectorială. Deci nu doar cu societatea civilă, ci și cu sectorul privat în trecut au existat inițiative recente, inclusiv din uh, partea sectorului privat. Respectarea regulilor a devenit o mare problemă. Au fost legi adoptate la nivel național, deja menționate aici. Avem practici importante, uh, inclusiv în Statele Unite, dar și legislația din uh, Marea Britanie, care e considerată ca fiind un model de legislație. Uh, Apoi aspectul diligenței, de asemenea, uh, e important. Și sectorul achizițiilor publice. Și, sigur, e important și aspectul intergenerațional. Deci noi trebuie să ne educăm tineretul, trebuie să predăm anticorupția în școli și universități. Deci, iată, aspectul educațional e foarte important. Una din puținele țări europene care nu a aderat la Convenția ONU anticorupție, deși cred că sunt două state din UE care n-au ratificat încă uh, această convenție. Da, da, știe președinta și cred că Germania, dar guvernul german acum, cât, acum, doar acum câteva zile a primit o scrisoare deschisă din partea a foarte multor președinți ai companiilor importante din Germania care solicitau guvernului german să ratifice această convenție cât mai curând posibil, pentru că deja este penibil. Că sectorul privat consideră asta ca un adevărat obstacol și uh, a primit critici. Iată, e incredibil că Germania nu a ratificat încă această convenție a ONU împotriva corupției. În același timp, și încerc să mențin atitudinea neutră, unul din motive ar putea fi că uh, În Europa nu există o acceptare de plină a principiului separării puterilor în stat. Și din, întotdeauna spun că e foarte important acest lucru în contextul luptei anticorupție. Trebuie cu adevărat ca justiția să fie independentă, ca serviciile de anchetă să fie independente, ca autoritățile anticorupție să fie independente. Președinta întrerupe. Da, întrerup, vă întrerup, dați-mi voie și îmi cer scuze, dumneavoastră a spus că există două state membre care încă nu au ratificat această convenție. Una e o țară e Germania și altă țară care e, vă întreb. Răspuns. Din câte știu eu, e Republica Cehă. Da, poate mai e nevoie de verificări, dar eu așa știu că e Germania și Republica Cehă. E vorba de aceste două țări. Luxemburgul știu eu că a ratificat, dar putem verifica. Însă, revin la separarea puterilor în stat. E foarte important. Toate convențiile internaționale cer acest lucru. Articolul 6 și 36 din uh, Convenția ONU, articolul 20 al Convenției Consiliului Europei și sunt o mulțime de articole care cer acest lucru. Doar în noiembrie anul trecut, de exemplu, am participat la o conferință a rețelei uh, europene a autorităților anticorupție. S-au adoptat acolo niște standarde și linii directoare pentru independența justiției și sunt gata să vi le pun la dispoziție. Deci există standarde, linii directoare, recomandări. Da, și această noțiune a separării puterilor în stat ar trebui, din păcate, să se traducă mai bine în realitate. Aș dori de asemenea să spun că dispunem de instrumentele necesare, deci nu e nevoie să inventăm din nou roata. Convenția ONU, Convenția Consiliului Europei, OCDE, există instrumente, însă avem nevoie, după cum vedeți și pe acest, pe acest diapozitiv cu interpreții, că trebuie să trecem de la vorbe la fapte, trebuie ca aceste legi să fie puse în aplicare din nou spun, nu trebuie să inventăm din nou apa caldă, ci să fim cinstiți și să le uh, traducem în realitate. Și un, unul din instrumente în acest context, mai ales în ce privește cooperarea internațională și construirea capacității, și acum vorbesc în uh, calitatea mea de președinte, secretar executiv al uh, Academiei Internaționale Anticorupție și spun că există între timp și o organizație interguvernamentală care inițial a fost înființată nu doar în Austria, ci și uh, la nivelul ONU, a participat și ONU și Comisia Europeană cu OLAF. Deci noi avem legături la nivelul instituțiilor europene. Am uh, ținut uh, conferința noastră inaugurală pe, în septembrie 2010 am avut mai mult de o mie de delegați care au participat, inclusiv uh, mai mult de 40 de miniștri și inclusiv uh, secretar general al ONU Ban Ki-moon. Deci am devenit organizație interguvernamentală în 8 martie anul trecut și avem 61 de țări membre și inclusiv 14 state membre UE avem, deci, 61 de entități care participă la activitățile noastre, din care 33 au ratificat deja acordul uh, fondator. Academia ca atare uh, trebuie să furnizeze instrumente tangibile pentru magistrați și polițiști și îmi iau libertatea să vă împărtășesc unul din principalele mele, principalele măsuri noastre programe. Cred, am înțeles eu că e primul la scară globală, primul program de masterat internațional împotriva corupției, deci studii internaționale anticorupție. Lansat deja acest masterat și până la sfârșitul lui octombrie se mai pot înscrie uh, studenți la acest masterat. E un masterat interdisciplinar, internațional. Uh, se predau toate disciplinele relevante și se încearcă eliminarea prăpastiei dintre practică și știință. E intersectorial, deci participă și sectorul public și sectorul privat. Foarte important de asemenea e un masterat part-time, deci participanții uh, își păstrează locul de muncă astfel încât noi încercăm să uh, ne adresăm tuturor persoanelor implicate în domeniu, cu teoria corupției, corupția și economia, politica și corupția, toate aceste materii sunt predate mediul de afaceri și corupția, anticorupția și cadrul legal, punerea în aplicare a legilor, prevenția și, de asemenea, avem uh, tot felul de discuții, organizăm conferințe, mese rotunde, vizite și așa mai departe. Și uh, finalul e, sigur că participanții obțin uh, un titlu, o diplomă de master recunoscut conform procesului de la Bologna. Și to- încă se mai pot înscrie doritorii până în 26 octombrie. Acum reînnoiesc invitația noastră la adresa țărilor care încă n-au aderat la tratatul ONU să facă acest lucru uh, sau să o facă cât mai curând posibil și de asemenea doresc să invit nu doar pe cei interesați de acest master, dar adresez o invitație și Uniunii Europene, mai ales în ce privește asistență tehnică, cooperare internațională, să ne adresăm și țările, țărilor care fac parte din noua uh, politică de vecinătate, inclusiv din regiunile mai puțin dezvoltate. Iată un instrument foarte concret care poate da rezultate. Deci asistență tehnică. Și e bine să participe și țările din vecinătatea noastră cu burse, uh, și subvenții. Și până la urmă se pune întotdeauna problema clasică sau întrebarea clasică dacă paharul e pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Ca să respect timpul acordat, spune că ă, de la Revoluția franceză, adică acum de mai, mai bine de, 100, de 200 de ani, cu Convenția de la Geneva, a fost nevoie de mai mult de 150 de ani ca toată lumea să accepte ideea de drepturile omului și acum avem o agenda anticorupție de 50 de ani încoace și încă avem multe obstacole de depășit. Însă există și, iată, se vede luminița la capătul tunelului, există speranță. Și noi încercăm și sperăm să ajungem la capătul tunelului. Mulțumesc! Grazie professore, adesso apriamo il dibattito. Mulțumim, domnule profesor, și acum deschidem dezbaterea. Aș da cuvântul uh, mai întâi colegilor, pentru că însă voi fi foarte strictă, pentru că am început cu foarte multă întârziere. Voi da voie numai un minut și jumătate la întrebări. Vă rog frumos să respectați acest, această strictețe pe care vreau să o impun. Acum, domnul Newton, dar un minut și jumătate, astfel putem să dăm uh, după aceea cuvântul înapoi vorbitorilor. Mulțumesc. Am o întrebare, fiindcă nu e prea mult timp, putem să primim aceste prezentări. Mulțumesc foarte mult! Astfel putem să studiem după aceea. Mulțumesc! Doamna Murvai are cuvântul acum. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor, celor doi vorbitori, pentru discursul dumnealor. Ambii vorbitori au uh, vorbit despre statele membre noi, foste comuniste din uh, perspectiva nivelului crescut de corupție. Eu vin din Ungaria și nu vreau să vă provoc pe acest punct faptul că există sau nu prea multă corupție la noi în țară, însă ați făcut vreo analiză sau vreo cercetare în regulile din, uh, și cu, în situația din țările din vestul Europei. V-ați uitat la procesele de privatizare, de exemplu, în vestul, vestul Europei, cine a cumpărat proprietățile noastre naționale pe 3 lei. Cine a cumpărat uh, fabrici și companiile multinaționale și acele um, acei reprezentanți din uh, vestul uh, democratic, antreprenorii, au cumpărat pe nimic aceste proprietăți, fiind acum în posesia lor. Aceasta nu are nimic de a face cu corupție, cu crimă organizată sau poate cu... Uh, sau poate și ce s-a întâmplat cu uh, aderarea la Uniunea Europeană. Oare nu s-au vândut din nou pietrele noastre, interesele țărilor noastre cui? Democrațiilor de vest vechi occidentale, um, s-au vândut uh, bunuri culturale și așa mai departe, totul împotriva interesului cetățenilor noștri. Vă rog să fiți un pic mai critic dacă se poate și un pic mai uh, dacă se poate și un pic mai realist, să vă uitați și la rolul democrațiilor vechi occidentale în uh, corupția din statele de est. Mulțumesc acum un minut și jumătate, domnul Iacolino. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte, doamnă președinte, voi vorbi foarte pe scurt. Vreau să mă refer la represiune și cooperare de care ați vorbit dumneavoastră înainte. Când infracțiunea corupției devine transnațională, care este experiența dumneavoastră, gradul de intensitate de cooperare între statele membre, judi- cooperare judiciară și polițienească, uh, este percepția dumneavoastră, care este, ce fac statele membre și există cazuri concrete atunci când dimensiunea transnațională la infracțiune este clară, e nevoie de colaborare, de exemplu, și cu țările terțe. Aveți un exemplu concret pe care puteți să ne l dați, pe care îl puteți dezvolta în răspunsul dumneavoastră pentru ca să ne facem o idee? Mulțumesc! Un minut și jumătate, doamna Weiler. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea și să fac o pre-remarcă. Colega noastră din Ungaria mi-a vorbit din suflet, pentru că și eu cunosc cazuri unor preluări de către de întreprinderi germane, germane în timpul Troihandului RDG-RFG, în care nu lucrurile n-au fost chiar ortodoxe și uh, chiar mi-ați vorbit acum din suflet pentru că mi-am amintit de aceste evenimente. Vă rog să îmi cer scuze, domnule Econ, dar uh, sunteți dumneavoastră cu siguranță din Austria. A existat un uh, articol de curând pe care l-am citit că Austria, prin aderarea la Uniunea Europeană, nu a prea cunoștea înainte, de fapt, practicile legale de um, achiziții publice până n-a intrat în Uniunea Europeană Apoi mai am o altă întrebare către celălalt vorbitor. Vorbiți de dezvoltarea instrumentelor de care dispunem în momentul de față și vreau să vă întreb dacă vi se pare că prin intermediul Uniunii Europene am putea să dezvoltăm aceste instrumente, să avem uh, legislație europeană armonizată parțial și posibilitate de sancțiune penală și aceasta este oare sarcina grupului uh, comisiei noastre și am fost destul de șocată când a spus că cel mai vulnerabile sunt partidele la adresa corupției. Ce vreți să spuneți? Vreți să spuneți că ele iau donații de la firmele care le dau aceste donații, dar în mod netransparent pe care ar trebui să le ia sau vorbiți chiar de mituire? Cum se poate ca partidele să fie pe locul întâi? Pentru că cu toții trebuie să răspundem la această întrebare. Am putea să schimbăm aceasta în partidele din care prevenim, de aceea, provenim, de aceea mă interesează foarte mult. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Gomes. Putem să luptăm împotriva corupției și a crimei organizate dacă guvernul nostru și instituțiile Uniunii Europene nu reușesc să combată problema paradisurilor fiscale, mai ales paradisurile fiscale în cadrul Uniunii Europene? Grazie, onorevole Gomes. L'ultimo intervento, onorevole... Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pirker. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Avem foarte multe analize, definiții de ale conceptelor, însă ceea ce ne lipsește de obicei sunt uh, o serie de instrumente. M-a interesat foarte mult uh, ceea ce a prezentat domnul Kreutner, care vorbea de academia sa, uh, și eu cred că aceasta este cele mai import, una din cele mai importante abordări și anume să se investească în prevenire. La fel în interiorul Uniunii cât și în afară, în țările terțe cu care noi um, facem afaceri. Uniunea Europeană are exporturi uh, și are cooperare pe tema, tema aceasta acum foarte multe țări și exportă în multe țări. Cred că este mult mai productiv să lucrăm atunci când știm că se pot Uh, forma experți anticorupție la nivel foarte înalt și care să aibă o experiență foarte mare deja. Întrebarea mea este cum puteți dumneavoastră, Academia, să vă faceți publică programele, publice programele pe care le aveți? Există vreo posibilitate de cooperare cu Comisia Europeană și Comisia Europeană poate să intervină mai uh, puternic și nu numai să facă cunoscută activitatea Academiei noastre, ci chiar să acționeze concret pentru ca oamenii din țările terțe care sunt în relații economice cu Uniunea Europeană să poată să participe la aceste programe de formare care ar putea după aceea să aibă un efect preventiv care ar fi, deci, ajutorul concret, după părerea dumneavoastră, pe care am putea să-l mai dăm uh, noi și pentru ca sistemul acesta să fie și mai eficient și să fie mai funcțional pe viitor și, deci, să poată să combată și mai bine corupția și crima organizată mai departe. Mulțumesc! Grazie, adesso do din nou la parola ai nostri ospiti, 5 minuti ciascuno. Mulțumesc, dau acum și uh, gazdelor noastre cuvântul să răspundă. Îi dau cuvântul mai întâi domnului Levi. Okay. Uh, well, some of them are for Martin and uh, I will uh, avoid those. The... Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Problema cu corupția în estul Europei, da, este o chestiune foarte pertinentă. În legătură cu multinaționalele, trebuie spus că în procesele de privatizare, foarte multe din uh, aceste cazuri de corupție erau interne. Au existat foarte multe cazuri de mită transnațională și, sigur, contractele au avut astfel de... au fost într-adevăr câteodată afectate de acest fenomen, dar eu nu cred că neapărat că uh, a fost o chestiune transnațională. Problema în legătură cu paradisurile fiscale este că, sigur, o mare parte din corupție este locală și rămâne națională de exemplu, traficul de droguri și altele. Vorbim însă de altceva atunci când vorbim de mită transnațională, de corupție transnațională și vorbim de altceva atunci când vorbim despre fonduri care se află în uh, țări care sunt prost gestionate. Dacă, de exemplu, sunteți un uh, polițist sau un politician, nu doriți să vă puneți banii într-un loc care nu este sigur, fiabil. Din acest punct de vedere, faceți deja o, dați o judecată deja despre locul în care ați vrea să vă pun, plasați o parte din bunuri. Sigur că vreți să aveți o familie, vreți să aveți o casă și bunuri și deci din punctul meu de vedere e așa un fel de insalată mista, o salată mai, un fel de amestec. Există paradisuri fiscale în interiorul și în exteriorul Uniunii Europene și aceasta este o trăsătură importantă a procesului de control, într-adevăr. Și în final, n-ar trebui să subestimăm, și n-am subliniat aceasta poate destul, faptul că trăim într-un moment, într-o epocă de neîncredere totală în politicieni, în bancheri, câteodată chiar și în uh, profesorii noștri universitari și oameni de știință. Întrebarea care se pune este cea legată de criza de legitimitate cu care ne confruntăm. Și cred că de aceea comisia noastră are o activitate foarte importantă, pentru că are în sarcina sa combaterea acestei crize. Suntem foarte serioși în această abordare, dar nu există o soluție unică, există dimensiuni diferite de corupție și trebuie într-adevăr să o analizăm pe bucăți și să ne gândim la aceste bucăți separat și împreună. Trebuie însă să obținem date brute um, și experiențe de la fața locului pentru ca să putem analiza și chestiunea prevenirii în mod uh, profund. Mulțumesc. Aș vrea și eu să revin asupra ceea ce a spus domnul Levi și eu vreau să subliniez importanța acestei comisii și este foarte bine și ne bucurăm că se va implica și în alte aspecte și dezbateri pe viitor. Bineînțeles, în legătură cu corupția și cu crima organizată. În al doilea rând, Michael Levy se referea la cerere și ofertă. Și ca să răspund întrebării despre privatizare. Da, cu siguranță ambele părți, atât cadrele naționale, legislația națională, cât și celelalte părți, au permis aceste transferuri. Ceea ce mi-amintește de Milton Friedman, care spunea, când a fost întrebat despre țările în tranziție până la sfârșitul anilor 80, a spus că cel mai important lucru este să se privatizeze, să se privatizeze, să se privatizeze. Și cinci ani mai târziu a spus, am greșit, ar fi fost mai important să subliniem statul de drept decât privatizările. Și cred că aceasta deja ne duce la o concluzie cheie, și anume că statul de drept este esențial și buna guvernanță, am putea adăuga noi, este esențială. Ceea ce ne duce însă la un nou argument și anume că Incriminarea este esențială în combaterea crimei organizate. Nu trebuie însă să uităm că există și probleme legate de integritate, de ceea ce este semilegal, nu este neapărat legitim per se în contextul uh, contractelor sociale, de exemplu. În legătură cu întrebarea dacă există destulă cooperare în sectorul de îmbunătățire a legislației, niciodată nu este destulă cooperare în acest domeniu, însă, în general, eu cred că S-au făcut îmbunătățiri uh, considerabile în ultima vreme. S-a vorbit despre Europol, despre alte rețele anticorupție, rețeaua europeană. Da, sigur că au existat progrese care s-au făcut, dar să sperăm că mai vin și alte progrese pe viitor. În legătură cu întrebarea doamnei Weiler, eu nu am exclus Austria din această listă pentru că eu vin din Austria și cred că tocmai în trecut în Austria au existat probleme grave pe care a trebuit să le rezolvăm, destul de grele. Cred că și în Uniunea Europeană există o șansă de dezvoltare nu numai în uh, respectarea unor uh, recomandări, ci și în uh, folosirea de noi modele, de noi idei și vreau să vă lansez, de exemplu, o idee spre discuție eventual ceva ce ar putea să funcționeze foarte bine, de exemplu, sub motoul Let's Crime Pay, să lăsăm uh, infracțiunile să se plătească singure. De exemplu, uh, mă refer la un caz din Canada în care o firmă care a dat mită de 200.000 de dolari în, uh, ex, în străinătate a trebuit să plătească 9 milioane de dolari sancțiuni. Dacă numai 1 sau 3% s-ar folosi din aceste fonduri pentru corupția internațională, atunci ar fi uh, un business care s-ar suporta singur, care n-ar trebui să mai fie finanțat acesta. Ceea ce ar însemna însă să se adapteze legislația națională pentru ca să se poată folosi aceste fonduri. Dar nu întotdeauna totul trebuie să se întâmple la nivel național. Câteodată există și posibilitatea de a acționa acolo unde este cel mai dureros din, punct, dureros din punct de vedere al crimei organizate. În ceea ce privește partidele, nu noi am făcut acel studiu, ci Transparency International, un studiu despre percepția globală a instituțiilor. Există mulți factori care au fost considerați, dar în mare, și aici știu că mă repet, este important ca contextul total să fie considerat. Finanțarea partidelor, din păcate, în contextul european sunt întotdeauna un business sau majoritatea timpului în umbră. O altă chestiune pe care n-am menționat-o din motive de criză de timp este că factorul uh, principal uh, al deci cauza principală a corupției în democrațiile occidentale este de obicei o legătură prea strânsă între sectorul politic și cel economic de elită. Aceasta înseamnă că nu neapărat trebuie să fac acest lucru pentru ca să supraviețuiesc, ci este o legătură prea strânsă între economie și elitele politice, elitele politice și economice. În ceea ce privește um, paradisurile fiscale, mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Pe de altă parte, permiteți-mi, vă rog, și să folosesc argumente pozitive. În cadrul uh, primăverii arabe, de exemplu, a fost nevoie de 30 de minute ca să se înghețe bunurile și uh, veniturile în uh, în țările europene a unor dictatori. Acum 10 ani poate ar fi durat 30 de luni și acum 25 de ani cu siguranță nici nu s-ar fi putut face așa ceva. Secretul bancar nu era discutabil înainte. Această îmbunătățire, după cum spuneam, este una de care merită să vorbim. Și, în final, și în legătură cu întrebarea domnului Pirker, acest aspect preventiv, indiferent de necesitatea unei urmăriri penale, este unul extrem de important. Mi se pare pozitiv și să vedem un rol pozitiv al Uniunii Europene și al Comisiei Europene uh, în acest context și Europa trebuie să devină una din instituțiile care să colaboreze în aceste evoluții cu toate instituțiile pertinente. Am auzit cifre acum uh, câteva, uh, în astăzi după amiază, 120 de miliarde de euro se pierd în Uniunea Europeană din cauza evaziunii fiscale și a fraudelor, dacă și o, numai o mică parte din aceasta s-ar investi în prevenire, o mică parte din ele, repet, în formare de capacități, în asistență tehnică, atunci cu siguranță ar fi o investiție care s-ar refinanța și ar fi un lucru foarte bun. Da. Există și o posibilitate de a angaja Uniunea Europeană, Comisia Europeană într-un astfel de proiect, mai ales în fața țărilor terțe sau în colaborarea pentru dezvoltare și în domeniul uh, formării de capacități. Acesta este așa numitul uh, curs de masterat în acest domeniu masterat pe care îl oferim noi, Academia mm, Anticorupție. E vorba de programe pe măsură în care noi putem să oferim programe și inițiative care să fie exact pe nevoile celor care le solicită. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau și eu să fac un comentariu. Ați vorbit despre privatizare, privatizare, privatizare. Avem nevoie de ochi privați și în același timp și de urechi private, pentru că private eyes e un joc de cuvinte cu ochi în engleză. Pentru a putea să abordăm aceste probleme e nevoie deci de multă atenție. O mai bună armonizare este de asemenea de dorit în cadrul Uniunii Europene, atâta timp cât avem uh, sisteme compatibile. Îmi place conceptul echivalență funcțională în Convenția OECD. Nu avem nevoie de un sistem identic, ci avem nevoie de un sistem compatibil. Și e nevoie de un efort mai serios, chiar și dacă avem nevoie de un uh, procuror european și dacă este introdusă această funcție, întrebarea este care sunt resursele pe care le are acesta la dispoziție nu avem destule resurse să investigăm, pentru ca să avem investig- putem investiga corupția la nivel național în continuare. Întrebarea e deci care sunt criteriile pe care le vom folosi pentru a crea priorități în ceea ce abordăm. Aceasta înseamnă și aspecte politice și aspecte um, judiciare despre cât de nociv este ceva și pentru cine este nociv. Lucru foarte dificil de stabilit. Și întrebarea dacă este nevoie de resurse suplimentare, dacă, de exemplu, intervine, intervin actori diferiți, atunci e un lucru foarte, uh, e un lucru foarte greu de, de hotărât pentru Europa. Sunt 37 de ani de când uh, mi-am început doctoratul pe frauda bancară, în domeniul falimentelor, îmi cer scuze. Și știu că sunt multe cazuri, fie că suntem o țară bazată pe oportunitate sau pe egalitate, indiferent cum este situația, nu avem nicio alternativă, trebuie să acționăm. Mulțumesc! Mulțumesc domnule Levir, mulțumesc domnului Kreutner pentru contribuțiile lor. Vom mai avea ocazia, sper eu, să mai discutăm despre această temă extrem de importantă și uh, ați, uh, într-adevăr, ne-ați dat foarte multe teme de discuție pentru comisia noastră. Îmi cer scuze că am început cu întârziere această sesiune de întrebări. Mulțumesc foarte mult. Bine, atunci, acum noi avem reuniunea coordonatorilor cu ușile închise, deci îi rog pe toți cei care nu participă la această reuniune să perosească sala. E deja fără 20, avem 20 de minute întârziere și următoarea reuniune va avea loc pe 24 septembrie aici la Bruxelles de la ora 3 la ora 6 jumătate. Îi invit pe toți cei care nu participă la coordonatori să părăsească acum sala. Mulțumesc! Scuzi, mi scadente italiano. No, è ottimo. Uh... <laughs> ottimo. <laughs>